Cominciamo. se volete per favore. Vă rog să luați loc, doamnelor și domnilor. Raportorii au venit și vom începe cu câteva minute de întârziere, dar programul este foarte încărcat, așa că vă rog să luați loc. Non abbiamo tempo in eccesso. Pentru că nu avem uh, prea mult timp la dispoziție. Și în uh, numele colegului Donjon, președintele subcomisiei pentru securitate și apărare, aș dori să vă, urez, să vă urez bun venit la această a doua întâlnire interparlamentară a anului. Precedentele întâlniri pe această temă, după cum vă duceți aminte, s-au referit la Serviciul European la, de Acțiune Externă și a avut loc pe data de 2 iunie. Am uh, ales pentru această întâlnire o temă de interes major pentru noi toți. E vorba de provocările, dar și oportunitățile pe care le oferă Tratatul de la Lisabona în domeniul politicii externe și de securitate comună și a politicii comune de securitate și apărare. Urez bun venit și domnului Olivier Chastel în calitate de reprezentant al doamnei Ashton, care din păcate a rămas dincolo de ocean pentru întâlniri politice cu partea americană și uh, nici ministrul de Crem nu a putut să fie prezent astăzi, din păcate. Prezența dumneavoastră în număr mare astăzi, uh, pentru că sunt reprezentate toate parlamentele naționale, cu excepția Republicii Cehe și Regatului Țărilor de Jos. Deci prezența dumneavoastră arată importanța pe care o dăm noi cu toții um, dării unei dimensiuni parlamentare puternice acestor politici. Această întâlnire este ocazia de a discuta împreună despre schimbările pe care le introduce Tratatul de la Lisabona, nu doar la nivel național, ci și în anumite cazuri uh, specifice în care suntem implicați. De aceea am invitat reprezentantul special al Uniunii Europene într-o zonă critică care este Afganistanul și pentru a vorbi despre dezvoltarea relațiilor dintre UE și NATO în contextul Tratatului de la Lisabona și despre noul concept strategic al NATO, cu prezența secretarului său general. La sfârșitul acestei ședințe sper că vom avea o imagine mai clară a inovațiilor aduse de Tratatul de la Lisabona și în legătură cu responsabilitățile noastre respective la Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Deci, dezbaterea de astăzi va contribui la ceea ce a început deja să facă conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană în legătură cu uh, modalitățile controlului parlamentar în domeniul PESC, o contribuție care sper uh, va fi cât mai constructivă. Fără a mai pierde timpul, dragi colegi, dau acum cuvântul colegului Donjon, care este copreședinte al acestei întâlniri. Vă rog. Monsieur le Président, merci. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, stimați colegi, bună ziua tuturor. La rândul meu uh, vă urez bun venit în numele Subcomisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European. Cu această ședință, așa cum ne reamintea domnul președinte Albertini, avem o dezbatere foarte utilă și foarte importantă cu parlamentele naționale în ce privește noile prevederi din Tratatul de la Lisabona în ce privește politica de apărare și de securitate comună și punerea lor în aplicare. Aș dori să vă reamintesc că acest tratat, tratatul de la Lisabona, ne permite să facem un salt înainte, care sperăm că nu e doar uh, de formă. Trecem de la PESC la PESA, însă sperăm uh, ca această tranziție să fie o tranziție adevărată, de fond, care să ne permită să aplicăm uh, clauze, prevederi, care să permită politicii de securitate și de apărare din Uniunea Europeană să uh, facă acest salt calitativ înainte. Foarte pe scurt, vă reamintesc că acest tratat uh, creează postul de vicepreședinte al Comisiei înalt reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, odată cu Serviciul pentru Acțiune Externă, care um, include și serviciile de gestiune de criză două claze foarte importante, cea de asistență și de, deci de asistență reciprocă și de solidaritate, două eleme, elemente foarte importante, apoi eh, extinderea misiunilor pentru politica de apărare comună, apoi uh, cooperarea structurată permanentă între state membre, care le permit să pună în comun uh, capacități uh, militare și care și uh, instituie norme în acest domeniu, și apoi și activitățile de pregătire a operațiunilor militare. Toate aceste inovări reprezintă un pas înainte, trebuie să discutăm de ele împreună, să vedem uh, cum ar trebui să arate această nouă politică comună și de securitate comună și în parlamentele naționale și sper că dezbaterea de astăzi va fi cu adevărat fructuoasă. Vă mulțumesc! Bine. Caro președinte, caro... Uh... Vă mulțumesc, Stimate domnule, domnule Chastel, tratatul de la Lisabona oferă noi oportunități de cooperare la nivel european în domeniul politicii externe de securitate și de apărare. Este o oportunitate care se înscrie într-un uh, context internațional în care Uniunea Europeană uh, din ce în ce mai des trebuie să, să fie garant al securității, păcii și securității. În același timp, crește conștientizarea faptului că securitatea, pacea și stabilitatea necesită să se facă recurs din ce în ce mai des la instrumente și actori civili și capacitățile noastre militare sunt reorientate din ce în ce mai mult înspre misiuni hibride cu caracter atât civil cât și militar. Criza economică impune tuturor statelor membre o raționalizare a cheltuielilor publice prin uh, și inclusiv reducerea bugetului pentru apărare la nivel național. Mi se pare evident că un dialog la nivel european cu obiectivul de a identifica în acest context de rigoare, sinergii și complementarități este foarte actual. Domnule Chastel, vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă și vă invit să luați cuvântul pentru a ne prezenta oportunitățile pe care le oferă Tratatul de la Lisabona pentru o politică comună de securitate și apărare coerentă, eficientă și legitimă. Invit colegii să pună întrebări după intervenția dumneavoastră inițială de maxim 15 minute. Și amintesc colegilor deputați din Parlamentele Naționale că trebuie să folosească formularele pregătit în acest scop pe care le găsesc pe masă împreună cu dosarul uh, ședinței de astăzi pentru a, pune, uh, pentru a spune că trebuie să pună o întrebare. Vă rog, domnule Șastel. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, deputați europeni și din, deputatele, eh, din parlamentele naționale, estimați colegi, evident, e o plăcere pentru mine să iau numele eh, să iau cuvântul în numele înaltei reprezentante, Cathy Ashton, pentru a vă vorbi la această conferință cu privire la politica de securitate și apărare comună. Ministrul Peter de Crem, colegul meu din Belgia, ar fi fost uh, un uh, orator uh, mai potrivit pentru a lua numele în numele înaltului reprezentant pe, această, pe acest subiect. Din păcate, nu a putut participa la această conferință și m-a rugat să iau locul această conferință are loc într-un moment foarte important. În 1 decembrie vom aniversa un an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Noile prevederi sau unele din noile prevederi ale tratatului au fost deja puse în aplicare în ce privește rolul președintelui Consiliului European sau al înaltului reprezentant. Alte prevederi trebuie încă amănunțite și uh, trebuie supuse unui acord pentru a putea fi aplicate. Serviciul European pentru Acțiune Externă va uh, fi operațional în câteva luni, regrupând în, uh, într-o singură structură uh, serviciile de apărare și comună europene inclusiv uh, latura comună a uh, uh, politicii de apărare și de securitate. E o inovare și cred că acest serviciu va da un nou avânt acțiunii noastre. Serviciul pentru acțiune externă este unul dintre noile instrumente pe care Tratatul de la Lisabona le prevede pentru a consolida coerența, coeziunea și hotărârea acțiunilor Uniunii Europene pe plan extern. Astfel, Uniunea Europeană va putea să-și asume răspunderea la nivel internațional tot mai importantă. În paralel, ne confruntăm astăzi cu consecințele foarte grave ale uh, crizei financiare. Și nouă, oamenilor politici, ne revine datoria de a lua decizii dificile. Trebuie să vedem unde putem face reduceri de uh, cheltuieli, iar evident uh, va trebui să o facem acest lucru și în domeniul apărării. În întreaga Uniune Europeană, parlamentele și comisiile însărcinate cu apărarea și cu afacerile externe uh, au această dezbatere. Și deci Credem că trebuie să încurajăm uh, cooperarea interparlamentară în domeniul politicii de securitate și de apărare comune, astfel permițând parlamentelor naționale să aibă un schimb de vederi și uh, un schimb de experiență. Principala încercare pentru ministrii apărării ar fi să spună că ar trebui să beneficieze de pe urma crizei financiare pentru a eficientiza serviciile de apărare în Europa. Va trebui, deci, să vedem cum putem cheltui în mod mai eficient banul contribuabilului, dar și să optimizăm resursele noastre pentru a ne atinge obiectivele și deci trebuie să, uh, să strângem cooperarea. Ameliorarea capacităților va avea consecințe pozitive în toate statele membre, la toate nivelurile. Că e vorba de nivelul european, dar și de NATO, de ONU, dar și uh, de nivelul național. Însă e foarte important faptul ca noi, europenii, să ne uh, punem în vedere și să punem împreună aturile noastre. Uh, aceste subiecte au făcut obiectul dezbaterilor care au avut loc la Cannes săptămâna trecută între ministrii de apărare ai Uniunii Europene care s-au întrunit într-un consiliu uh, informal. Și a reieșit un consens uh, respectiv că trebuie să tragem învățăminte de pe urma acestor experiențe și să ne punem în comun eforturile. Dacă reușim ca împreună să abordăm, să punem întrebările potrivite și să găsim și răspunsurile potrivite, Uniunea Europeană va fi în stare mai bine să își uh, joace rolul care îi revine în domeniul securității, să uh, asume răspunderi tot mai mari pe plan internațional și să se ridice la înălțimea așteptărilor. Bineînțeles, Uh, reducerea cheltuielilor de apărare la nivel uh, național se face în funcție de uh, nevoile financiare din fiecare stat membru. Însă la Cannes, cu ocazia acestui Consiliu Informal, miniștrii au discutat și de faptul că aceste decizii ar trebui să se bazeze pe o concepție europeană comună a obiectivelor care trebuie atinse și a mijloacelor pentru a atinge aceste obiective ar trebui, de exemplu, poate să de, uh, reducem dimensiunea armatelor noastre Chiar dacă împreună vom lua deciziile potrivite, vom putea să îmbunătățim și calitatea și eficiența în domeniul cheltuielilor. În ce privește mijloacele pentru a atinge aceste obiective, spuneam că trebuie să consolidăm capacitatea de acțiune a Europei și am ajuns la concluzia că trebuie să încercăm să ne străduim, să cooperăm și mai bine împreună. Știm cu toții că cooperarea în domeniul apărării e un subiect greu, pentru că vizează aspecte fundamentale, precum suveranitatea și independența. Însă, această cooperare poate avea și avantaje foarte importante. Trebuie să cooperăm pentru a dobândi capacități de care avem uh, o nevoie stringentă și să încercăm să realizăm economii de scară Putem de asemenea să reducem costurile punând în comun și schimbând aceste capacități europene care există la nivelul Uniunii Europene sau uh, prin uh, schimburi bilaterale sau regionale. Știm cu toții, în acest sens, e nevoie de voință politică și de hotărâre. Aș putea să vă dau aici un exemplu foarte important, cel al Comandamentului European de Transport Aerian, care a fost înființat la Eindhoven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 E vorba de o punere în comun a flotelor aeriene a Germaniei, țărilor de jos, Franței și uh, Belgiei. Și alte țări doresc să participe la această structură care va permite folosirea mai eficientă a capacităților disponibile de transport de marfă, pentru că împreună putem uh, să avem uh, zboruri către uh, teatru, teatre de operațiune precum Afganistanul. Astfel am putea ajunge la o cooperare și a, o, la o organizare mai avansată în domeniul transportului aerian, un domeniu strategic. Tratatul de la Lisabona prevede nu numai ca statele membre să-și îmbunătățească capacitatea pentru a uh, susține PESA, dar uh, creează și noi instrumente precum cooperarea structurată permanentă care permite statelor membre care doresc să își extindă și să-și intensifice cooperarea în domeniul apărării să se organizeze mai bine sub egida Uniunii Europene. Dezbaterile pentru a pune capăt unei interpretări comune a tratatului pentru a ajunge la o interpretare comună a tratatului au loc și în acest sens un uh, seminar cu reprezentanții statelor membre au avut loc în iulie anul curent. Cuvântul de bază de viza este deschiderea și de aceea trebuie să ne asigurăm că avem o transparență totală și un grad maxim de flexibilitate în acest sens. Însă e nevoie de mai mult timp pentru a vedea care sunt structurile care există în cadrul Uniunii Europene și care ar putea fi folosite pentru a ajunge la rezultate concrete, inclusiv în ce privește Agenția Europeană de Apărare. Activitatea noastră în ce privește dezvoltarea capacităților e necesară pentru că fără capacități nu putem avea politică uh, de securitate și de apărare comună, credibilă, în stare să-și aducă contribuția la eforturile comunității internaționale, pentru a face față crizei actuale, dar și crizelor viitoare. Capacitatea de a acționa a Uniunii va consolida multilateralismul eficient și își va duce contribuția la securitatea cetățenilor europeni, dar și la propășirea păcii și a statului de drept. Provocările pe care va trebui să, cărora va trebui să le facem față astăzi, exemplu în Afganistan și în Somalia, sunt imense Uh, uh, criza actuală e uh, foarte gravă. E vorba de state și de guverne slabe care nu pot să controleze teritoriul, lipsa de control democratic, corupție și impunitate generalizată grupuri care își dispută resursele și puterea și, bineînțeles, suferința populațiilor civile care reprezintă principalele victime. Pentru a ajuta aceste persoane va trebui să evităm ca riscurile în domeniul securității pe care reprezintă regiunile respective nu periclitează securitatea Europei. Cu toții știm că nu există răspunsuri gata făcute, simple, care să ne permită să facem față acestei crize și care să ne permite garantarea stabilității. Va trebui să trecem în revistă toate mijloacele pe care le avem la dispoziție, diplomație, dezvoltare, economie, desfășurarea de mijloace militare și civile. Uniunea Europeană are la dispoziție aceste resurse, iar tratatul de la Lisabona a consolidat posibilitatea de a folosi în mod coordonat aceste resurse uh, ca și în cazul Haiti, uh, cu tremurul ne-a reamintit că nu e suficient să ai mijloace pentru a reacționa în mod eficient și adecvat la o situație de criză. Trebuie să coordonezi și să eficientizezi folosirea acestor resurse. În mai puțin de zece ani, Uniunea Europeană a avut mai bine de zece operațiuni de gestionare de crizelor, atât civile, civile cât și militare. Acțiunea acestor misiuni este consolidată prin alte măsuri ale Uniunii Europene, de exemplu prin mijloace diplomatice, precum reprezentanții speciale ale Uniunii Europene, sau finanțarea unor măsuri suplimentare de către Comisie. Lucrăm strâns cu partenerii noștri, bineînțeles cu ONU, dar și cu NATO și și cu alți parteneri. Aș dori să vă dau câteva exemple în acest sens. În Balcanii de Vest, în Bosnia-Herzegovina sau în Kosovo, Uniunea Europeană s-a implicat prin măsuri diplomatice, economice, pentru a încuraja stabilitatea și dimensiunea europeană. Reprezentanții speciale ai Uniunii Europene au fost însărcinați ca în numele comunității internaționale să însoțească reformele întreprinse la nivel politic. Operațiuni de uh, management de criză au dus la crearea unui uh, mediu sigur și au permis autorităților locale să garanteze statul de drept. Operațiunea noastră de combatere a pirateriei în Somalia operaiunea atalanta reflectă dorința Uniunii și a comunității internaționale de a aborda problema pirateriei în mod global. Operațiunea Atlanta a cooperat împreună cu sectorul transportului maritim la punerea în aplicare a unor măsuri de prevenție mai vaste și a jucat un rol foarte important în coordonarea cu celelalte forțe navale desfășurate în această regiune. Uniunea Europeană a negociat împreună cu țările vecine acorduri în ce privește uh, transferul piraților Uh, prinși, uh, iar Uniunea Europeană încearcă să ajute aceste țări pentru a lua decizii uh, în ce privește încarcerarea persoanelor suspectate de piraterie, dar care să ducă pe, la termen lung la îmbunătățirea guvernanței în aceste țări. Uniunea Europeană participă la procesul de reflexie pentru a găsi un, o soluție la, pe termen lung în ce privește urmărirea în justiție și judecarea Uh, piraților suspectați. Într-un context mai vast, Uniunea Europeană dorește să abordeze uh, cauzele și originea pirateriei și dorește să participe la consolidarea capacităților în aceste țări. Misiunea noastră de formare în Uganda, de exemplu, are ca scop pregătirea, formarea forțelor de securitate din Somalia în cadrul unei acțiuni internaționale pentru ca statul somalien, foarte slab, să reușește să-și impună autoritatea pe teritoriul său are loc un proces de reflexie pentru ca Uniunea Europeană să-și aducă sprijinul la consolidarea capacităților maritime în această regiune. Bilanul acțiunii noastre este impresionant, e adevărat. Nu am reușit întotdeauna însă să rezolvăm uh, crizele complexe, însă acțiunea noastră a avut uh, efecte tangibile, concrete în timp ce capacitatea și potențialul Uniunii au fost uh, demonstrate în mod clar. Tratatul de la Lisabona, odată cu crearea Serviciului de Acțiune Externă, va permite să folosească mai bine acest potențial pe baza experiențelor noastre anterioare. Serviciul pentru Acțiune Externă nu va schimba instrumentele diplomatice, economice de dezvoltare și de gestiune de criză. Însă acest serviciu va sprijini punerea în aplicare a unei strategii coerente a Uniunii Europene pentru a preveni crizele și pentru a face față acestor crize, ceea ce înseamnă că toate instrumentele trebuie să fie folosite în mod coordonat și că ele trebuie să fie complementare. Delegațiile Uniunii Europene vor aborda toate aspectele relațiilor externe pe teren și își vor aduce contribuția la o punere în aplicare coerentă și aceasta în uh, beneficiul misiunilor noastre. Tratatul de la Lisabona și Serviciul pentru Acțiune Externă ne vor permite nu numai să îmbunătățim coerența politicii de securitate și de apărare comună și a celorlalte instrumente, dar și să încurajăm consolidarea coerenței și a coordonării interne între mijloacele civile și mijloacele militare. E vorba de un aspect cu adevărat crucial. Avem, suntem confruntați cu tot mai multe situații în care gestiunea de criză necesită atât capacități civile cât și militare. Și încă o dată, Afganistanul e un exemplu clar, dar și Republica Democratică Congo. Mesiunile noastre au mandate tot mai complexe, de exemplu, uh, Uh, e nevoie de consiliere și de asistență adusă unui guvern în ce privește reforma justiției, a poliției, a armatei, ținând cont de buna guvernanță, de statul de drept și de respectarea drepturilor omului, precum și legăturile cu politica de dezvoltare. Pentru a face față acestor situații extrem de complexe, trebuie să avem structurile adecvate și un aspect și mai important, să avem starea de spirit necesară. Trebuie să avem și capacități civile și militare pentru a interacționa într-adevăr, populațiile civile pot să beneficieze de pe uh, acțiunile, urma acțiunilor militare. De asemenea, soldații pot folosi acțiunile desfășurate de către civili și să folosească și consilierea adusă de către civili. Am făcut uh, foarte mulți pași înainte în acest sens încurajăm sinergia între dezvoltarea capacităților civile și militare, ceea ce ne va permite să facem un catalog a capacităților duble și să folosim aceste capacități civile și militare pentru a păstra specificitatea fiecărei misiuni. Statele membre și Uniunea Europeană trebuie să dezvolte și să asigure de asemenea formările necesare pentru personalul civil și militar pentru ca aceștia să aibă aptitudinile necesare pentru a face față sarcinilor uh, care necesită un nivel de competențe foarte ridicat. Tratatul de la Lisabona prevede în mod expres că înaltul reprezentant va coordona în mod civil și militar misiunile în numele politicii de securitate și apărare comună. În cadrul serviciului extern, structurile civile și militare de gestionare a crizelor uh, se vor fi regrupate și în acest sens mă bucur de ceea ce s-a făcut în Parlamentul European uh, pentru o rezoluție în uh, legătură cu cooperarea civilo-militară și uh, regruparea capacităților civile și militare. Dragi colegi, am evocat nevoia de a dezvolta capacitățile militare în mod mai judicios și necesitatea de a folosi aceste capacități în coordonare cu celelalte instrumente de care dispune Uniunea Europeană. Acum aș dori să vorbesc puțin despre nevoia ca Uniunea Europeană să consolideze, să-și consolideze parteneriatele. Cooperarea cu partenerii a fost întotdeauna una dintre bazele acțiunii externe ale Uniunii Europene și a reprezentat uh, un pilon al uh, unui multilateralism funcțional. Parteneriatul uh, și cooperarea cu alți actori fac parte integrantă a acțiunii noastre și parteneriatele eficiente pot să permită un impact mai bun general prin acțiuni complementare și punerea în comun a resurselor și transmiterea unui mesaj mai ferm când trebuie să facem față unei crize. La întâlnirea din septembrie pe tema parteneriatelor strategice în relațiile externe, Consiliul European a reafirmat faptul că trebuie să profităm cât mai mult de posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona pentru a găsi soluții împreună la provocările care ne confruntăm și să jucăm un rol real pe scena internațională, să fim capabili să deschidem drumuri. Înaltul reprezentant are o responsabilitate esențială în elaborarea strategiilor și acțiunilor în acest sens. Cooperarea cu ONU este o piatră de temelie uh, a politicii de securitate și cooperare comună. Relațiile cu Statele Unite sunt mult mai profunde decât declarațiile solemne și uh, Um, de, diferitele exemple de cooperare strânsă pe teren au dat rezultate, um, de la cooperarea militară în estul Republicii Democrate Congo până la transferul responsabilităților operaționale, așa cum s-a întâmplat în cadrul EULEX în Kosovo, EUFOR în Chad uh, și în alte cazuri încercăm uh, să ne concentrăm, uh, concertăm pe toate teatrele de război unde uh, Națiunile Unite și Statele Unite și Uniunea Europeană sunt reprezentate. Declarația UE-ONU din 2003 privind cooperarea Uh, în uh, situațiile de gestionare a crizelor se reflectă acest lucru, precum și în declarația din 2007 în legătură cu cooperarea între ONU și Uniunea Europeană în cooperarea în caz de criză. Anumite aspecte ale cooperării uh, între Uniunea Europeană și ONU pot fi încă îmbunătățite, după cum s-a văzut în exemplele de transfer de responsabilități operaționale între aceste două organizații, având în vedere mai ales metodele lor de lucru foarte diferite. Anumite state membre au făcut și ele propuneri pentru a consolida cooperarea printr-un angajament operațional mai mare al Uniunii Europene în operațiunile ONU. O altă piatră de temelie a politicii de securitate comune este parteneriatul cu NATO care trebuie să fie bazat pe o dinamică pozitivă. Cele două organizații lucrează împreună în Afganistan, în Kosovo, în Bosnia-Herzegovina, precum și în lagul coastelor Somaliei. Avem aceleași valori și obiective uh, și multe state membre, uh, multe state sunt membre ale celor două organizații. Este evident că Uniunea Europeană și NATO trebuie să coopereze și să-și coordoneze acțiunile conform unor modalități care nu au fost prevăzute când uh, a fost creat uh, cadrul formal de cooperare între cele două organizații. Există, continuă să existe dificultăți uh, care stau în calea posibilității de a profita pe deplin de pe urma acestui parteneriat. În septembrie, la ședința din septembrie, Consiliul European a cerut în alte reprezentante să-și prezinte reflexia în legătură cu modul în care cooperarea între Uniunea Europeană și NATO poate fi îmbunătățită pe baza măsurilor deja transmise organizației NATO la începutul anului. Printre aceste măsuri s-au prevăzut modalități pentru a continua consultările și contactele între personalul celor două instituții în legătură cu operațiunile și capacitățile, notând de asemenea capacitatea de a găsi un, o modalitate de a reînnoi baza acestei cooperări. Această dublă abordare va, fi, va continua să fie urmărită în următoarele luni cele două organizații vor putea da, uh, avea posibilitatea să dea dovadă de unitate și să creeze un adevărat parteneriat pe baza specificităților fiecăreia, în momentul în care ONU își se pregătesc să-și reînnoiască conceptul, uh, conceptul strategic și Uniunea Europeană pregătește viitorul summit cu președintele Obama. De asemenea, trebuie să cooperăm cu puterile emergente și să coordonăm la, uh, și să participăm la coordonarea acțiunilor internaționale în toate domeniile legate de crize. Acești actori recunosc din ce în ce mai mult importanța rolului strategic din ce în ce mai mare al Uniunii Europene. Constatăm acest lucru în cadrul luptei împotriva pirateriei, și în acest uh, scop am colaborat cu țări importante care până acum nu au fost partenerii noștri în gestionarea crizelor, cum ar fi China, Japonia și India. Discut- India. Discutăm de asemenea despre piraterie cu ASEANul în cadrul întâlnirilor Asia-Europa. În ceea ce privește RD Congo, cu mulți actori multilaterali și bilaterali, cum ar fi China și Africa de Sud, este un alt exemplu în acest sens. Cooperarea cu Statele Unite este o realitate Operațiunile militare ale Uniunii Europene în Ciad au subliniat importanța cooperării noastre și cu Rusia. Perspectivele politicii de securitate și apărare comune după Lisabona sunt multiple, cum sunt și um, provocările puse mai ales de constrângerile financiare. Trebuie să avem o dezbatere comună la nivel politic în acest sens și amintesc faptul că Consiliul a preconizat uh, o consolidare a dialogului interparlamentar prevăzut și de tratatul de la Lisabona. Nu trebuie să pierdem avantajele pe care le oferă un cadru interparlamentar pentru a permite cooperarea în Uniunea Europeană și a dezvolta o cultură europeană de securitate și apărare dumneavoastră din Parlamentele Naționale și Parlamentul European veți decide care va fi forma acestei cooperări în Uniunea Europeană conform protocolului numărul 1 de la tratat, al tratatului și după cum a declarat la conferința președinților de comisii AFET, care a avut loc la Madrid uh, în primăvara trecută, doamna înalt reprezentant Ashton este gata să sprijine și să faciliteze dialogul între parlamente și așteaptă cu nerăbdare să asiste la conferința președintelor comisiilor afacerilor externe care avea loc pe 18 octombrie la Bruxelles și la și întâlnirea cu Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, care avea loc pe 27 octombrie la Bruxelles. Doamnelor președin, domnilor președinți, domnilor și domnilor deputați din Parlamentul European și cele 27 de state membre, dragi colegi, înainte de a încheia, aș dori să profit de ocazie pentru a face un omagiu uh, soldaților din țările noastre care se află în întreaga lume pe teatrele de război. Sunt devotați, curajos și dau dovadă de profesionalism în misiunile lor, fie că este Uniunea Europeană, NATO sau uh, ONU care coordonează aceste misiuni, suntem mândri de ei. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, urez mult succes dezbaterilor dumneavoastră. Mulțumim, domnule secretar de stat. Intervenția dumneavoastră a fost uh, exhaustivă, amplă și mai mulți colegi au cerut cuvântul pentru observații. Mai întâi domnul Ion Cheres, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Senatul Poloniei. Vă rugăm, domnule Cheres. Dziękuję, panie przewodniczący. I'm here. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, la intervenția foarte importantă a domnului Chastel, ne-a fost atras atenția asupra a trei principii de bază. Odată, în ceea ce privește înțelegerea comună a colaborării structurate, constante, a sprijinului reciproc și a clauzei de solidaritate. De asemenea, De asemenea, aș dori să mă refer și la faptul că statele membre au acum o misiune. numele Senatului Republicii Poloneze, aș dori să vă atrag astăzi atenția asupra unui aspect, și anume asupra importanței înțelegerii comune a unei cooperări permanente, structurate. Domnul Chastel, care a vorbit astăzi aici, ne-a spus că nu este suficient să avem instrumentele necesare, ci este nevoie ca aceste instrumente să fie coordonate într-o manieră propice. Astfel, eu sunt de părere că pentru a coordona mai bine aceste instrumente, este nevoie să înțelegem care sunt acestea, ce sunt ele. O mare provocare ce ne stă acum în față, ce ne stă nouă par, celor din Parlament este de a veni cu o definiție comună a cooperării permanente structurate. Aș dori de asemenea să mă refer și la importanța politică a ajutorului reciproc și a clauzei de asistență. Din ce în ce mai mult, acestea capătă în importanță. Capătă importanță. Asta pentru că atunci când vine vorba de acces, interdependența noastră crește foarte mult. Astfel, este nevoie să înțelegem clauza mai bine pentru ca statele membre să conlucreze atunci când vine vorba despre uh, a face investiții comune, despre a împărți costurile și despre a construi capacități. În cele din urmă, aș dori să Mă refer puțin asupra la, la importanța articolelor 42 și 44. Ne referim așadar la a oferi sarcina unor state membre de a organiza o misiune. Articolele oferă posibilitatea statelor membre de a organiza o misiune. aceste articole reprezintă o provocare pentru noi și vorbesc acum în numele uh, Camerei Superioare a Parlamentului polonez. Aceste articole demonstrează nevoia de a înțelege cu toții care sunt prevederile tratatului de Lisabona și cum anume trebuie acestea implementate în uh, practică. Personal, menționez faptul că ar trebui să evităm situația în care articolele 42 și 44 să fie invocate înainte de a înțelege cu toții la comun ce înseamnă și ce presupun acestea. Așadar, înainte de a înțelege foarte clar ce înseamnă să oferi sarcina unor state membre de a organiza o misiune, ar trebui să uh, vedem foarte clar ce înseamnă acest lucru. Polonia, prin prisma celor uh, spuse domnul Chastel, crede într-o abordare deschisă și inclusivă. De aceea, mizăm pe faptul că voința unui stat individual ar trebui să fie nucleul implementării acestor acțiuni în baza solidarității și cooperării. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Chils, are cuvântul. Bretos, președinte... Are cuvântul domnul Dinos Bretos, președintele pentru afaceri externe și apărare din Parlamentul Greciei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru această oportunitate. Iată, astăzi am ocazia de a lua cuvântul pe marginea unui subiect extrem de important. este vorba despre PESA. La protocolul 1 al Tratatului de la Lisabona este specificat faptul că parlamentele naționale au posibilitatea de a participa la politica europeană de securitate și apărare și, sigur, uh, tratatul plasează această responsabilitate și în altul reprezentant. Acum avem și uh, serviciul SAE care tratează toate chestiunile ce țin de PESC și PESA. Cu toate acestea, comisiile de apărare sunt în continuare importante, parlamentele la nivel național sunt și ele importante. Aspectul interguvernamental a tuturor, a tuturor acestor lucruri este extrem de important. Parlamentele naționale joacă un rol important în conturarea politicii externe comune. Un alt aspect esențial este că după eșuarea ce a rezultat uh, din încercarea de a oferi mai multe prerogative Parlamentelor Naționale, în iunie 2012, sub noul tratat, Parlamentele Naționale, până în iunie 2012, vor, găs- vor trebui să găsească o structură. Sunt acum idei vehiculate și la întâlnirile ce vor avea loc anul viitor se va încerca elaborarea unor propuneri. Au fost înaintate idei de către Parlamentul francez, de către Senatul italian. Aceste chestiuni vor trebui decise cât de curând. Este corect să presupunem că cooperarea dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale este foarte bună. Rolul Parlamentului European este acum bine definit prin tratat și această cooperare va fi una extrem de valoroasă. Tratatul de la Lisabona, baza cooperării noastre, este unul care ne oferă posibilitatea să credem acum că avem nevoie să abordăm chestiunile ce țin de pesc și pesa într-o manieră consistentă, coordonată. Avem nevoie de un organism interparlamentar în acest sens, prin care parlamentele naționale și Parlamentul European să fie bine reprezentate. Acest lucru este indispensabil în opinia mea. Nu discut despre crearea unei noi instituții la nivelul Uniunii Europene, ci discut despre organizarea unei reuniuni la care să participe parlamentele naționale și Parlamentul European. Va exista un secretariat care să nu fie foarte numeros, să fie suficient de mare astfel încât să permită acestui organism să funcționeze într-o manieră propice. Va exista, vor exista și comisii care să trateze chestiune ce țin de politica europeană de securitate și de apărare. Am avea nevoie de raportori, am avea nevoie de emitere de rapoarte, astfel încât să putem să oferim uh, o structură, o consistență domeniilor în care intervenim. Sigur, au existat reacții la aceste idei. Parlamentarii europeni uh, au uh, spus că ar fi un organism foarte scump, însă eu nu cred că această idee este, este, idee este neapărat corectă. Dacă ar fi să avem 5-6 persoane în secretariatul acestui organism, atunci am discutat despre un număr relativ redus și iată aceste persoane vor putea să-și îndeplinească datoria. În opinia mea, ar fi ridicol să analizăm uh, dimensiunea unei instituții europene, pentru că vedem că aceste instituții angajează câteodată 5.000 de persoane și ar fi bizar să considerăm că nu se pot găsi 5 persoane care să creeze secretariatul organismului despre care vorbesc astăzi. De asemenea, domnul Brock, ieri, în discuția pe care am avut-o privind tratatul de la Lisabona, s-a referit la faptul că Parlamentul European ar putea sprijini o asemenea idee uh, și ar putea oferi sprijin uh, secretarial. De asemenea, ar, uh, domnul Broc a spus că va păstra această idee, o va lua în vizor. Trebuie să ne asigurăm dacă, că dacă va exista un astfel de organism, acesta să fie complet independent dacă vrem să fie eficient asta, pentru că altfel nu va face nimic uh, diferit față de ceea ce facem noi aici, pentru că nu, va exista, nu vor exista rapoarte, nu vor exista uh, justificări și așa mai departe, ci vor exista doar discuții fără sens. Și nu acesta este scopul celor pe care le enunț eu astăzi. Încă o dată, mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit posibilitatea de a lua cuvântul astăzi. Propun la final să discutăm despre cum anume am putea să instituționalizăm noile relații dintre Parlamentele Naționale și Parlamentul European în baza unei structuri specifice, unui uh, cadru organizat prin care să activăm cât se poate de eficient. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Vreitos! Intervenția dumneavoastră a fost foarte interesantă, însă doresc să atrag atenția colegilor asupra faptului că în această prima parte a lucrărilor introduse de domnul Chastel discutăm despre consolidarea politicii de, de apărare și securitate. În ceea ce privește legitimitatea controlului parlamentar, Raportul colegului Donjon în a doua parte a acestei dimineți uh, ne va prezenta temele importante legătură cu acest aspect și dezbaterea va fi pe această temă. Bineînțeles, sunteți liberi să vă exprimeți, exprimați punctul de vedere cum doriți, dar din punct de vedere organizatoric ar fi mai bine să ne concentrăm intervențiile asupra temei în discuție, conform ordinii de zi. A va lua acum cuvântul uh, un membru din Parlamentul European. E vorba de colega, colegul Andrew Duff, reprezentant al grupului ALDE. Vă rog, domnule Duff. Uh, um... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că avem trei sarcini importante. În primul rând, să evaluăm ca atare punctele forte și punctele slabe ale capacităților militare ce există la nivel național. avem nevoie de o analiză sistematică a, a raportului cost-beneficiu în toate cele 27 de state membre. Asta pentru a evalua și capacitatea noastră de a acționa eficient și eficace. Desigur, discutând prin prisma faptului că trebuie să fim actori uh, care, ocupă un, care au un rol esențial în uh, domeniul politicii externe și de securitate și apărare. Cred că a specula asupra pașilor înainte și a discuta despre integrarea forțelor armate, despre crearea unei colaborări mai strânse între capacitățile noastre militare și civile, sunt niște lucruri care țin pur și simplu de speculă acum. Trebuie să ne bazăm planificările pe o mult mai bună evaluare a faptelor, a datelor concrete pe care le avem la ora actuală. Al doilea pas este acela ca, la nivel european, Consiliul, împreună cu Cathy Ashton, să creeze o agendă, un calendar pentru tratarea ideii unei cooperări permanente structurate modalitatea de a avea forțe armate permanent integrate este una extrem de complicată și sigur va dura ceva timp până să găsim o cale de urmat. Pentru o serie de state, inclusiv pentru Marea Britanie, Trebuie ca decizia luată să fie una profundă. Trebuie să vedem dacă aceasta dorește să fie în grupul cheie uh, al uh, statelor uh, cu capacități militare. Această decizie va fi una foarte importantă. Și, nu în ultimul rând, avem și o a treia problemă, a treia chestiune de luat în calcul. Ne referim la problema Turciei. Fără a fixa uh, relații noastre strategice cu Turcia sau fără a intenționa să îmbunătățim colaborarea dintre Uniunea Europeană și NATO, eforturile noastre vor fi inutile. Așadar, o, politic, o prioritate politică pentru Cathy Ashton ar trebui să fie stabilirea unui acord în ceea ce privește disputa dintre Turcia și Cipru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, onorevole Daf. Vă mulțumim, domnule Daf. Are acum cuvântul un coleg din Italia, domnul Edmundo Cirieli, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaților. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua tuturor. Voi încerca să am o abordare analitică fără a repeta ceea ce au spus colegii în legătură cu importanța tratatului. Cred că este fundamental pentru Uniunea Europeană să continue să asigure integrarea și comp- complementaritatea politicii sale militare cu NATO. Trebuie să se reia și să se consolideze cooperarea cu Rusia, pentru că acesta este un interes strategic al Uniunii Europene și anume ca Rusia să fie asociată pe deplin acțiunilor, la acțiunile de stabilizare și pace în lume, dincolo de a fi un vecin foarte important al Uniunii Europene. Aș dori să reamintesc că este nevoie de mai multă solidaritate în ceea ce privește intervenția din Afganistan. Fiecare dintre noi acordă părți importante din buget Uniunii Europene, dar pe de altă parte are și alte cheltuieli. De exemplu, Italia cheltuiește 2 miliarde de euro pe an pentru misiunea în Afganistan dincolo, bineînțeles, de costurile la nivel de vieți umane foarte ridicate. Știm că aceasta este o intervenție prioritară pentru securitatea în lume și pentru securitatea Uniunii Europene. Deci, cred că toate statele membre, în funcție de posibilități, trebuie uh, să participe la aceste eforturi în mod mai solidar. În ceea ce privește industria apărării, altă temă strategică, în ceea ce privește politica de securitate și apărarea Uniunii, trebuie să continuăm integrarea și în acest domeniu. Deci, să aplicăm cele două directive ale Uniunii în legătură cu libera concurență și um, facilitarea formalităților uh, administrative și trebuie să depășim fragmentarea atât în ceea ce privește producția cât și în ceea ce privește cercetarea. Trebuie, doresc să amintesc faptul că chiar dacă Uniunea Europeană cheltuiește mult mai puțin decât Statele Unite, își uh, împarte uh, eforturile de cercetare în 89 programe, în timp ce în Statele Unite există mai puțin de 30 de programe de cercetare. Iată cât de fragmentați suntem. În ceea ce privește forțele armate, uh, e nevoie de o mai bună integrare uh, și cooperare și prin uh, exerciții comune, schimburi, programe de formare și cooperări între școlile militare. Este important că în acest mediu în care implicarea comună în activitatea Uniunii Europene trebuie să fie mai concretă și trebuie să ne formăm cât mai bine personalul militar împreună. Exprimăm satisfacția noastră pentru faptul că s-a creat Serviciul Diplomatic European. Acțiunea sa este foarte importantă și se înscrie în prioritățile pe care le-am menționat luăm act de ce se întâmplă odată cu uh, Uh, dispariția adunării parlamentare a Uniunii uh, de, pentru apărare, Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să-și organizeze sesiuni de lucru în comun, ca cea de astăzi, la care să poată participa și înaltul reprezentant pentru politica externă și de securitate comună pentru a discuta și cu parlamentele naționale despre aceste aspecte. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Cirieli. Are acum cuvântul un coleg din Parlamentul European, domnul Christian Heller, din partea grupului PPE. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Aș dori să vă atrag atenția asupra unui domeniu, și anume cooperarea civil-militară. Parlamentul European a decis să se implice în acest domeniu. Președintele Donjon a solicitat acest lucru. Când vine vorba despre cooperarea civilă și militară, este vorba despre un domeniu în care noi credem că foarte rapid se poate aborda acest subiect în mod pragmatic la nivel european. Salut așadar prezența doamnei Arnu, care în domeniul ei uh, va fi responsabilă de planificarea strategică în acest, în acest capitol. În ceea ce privește structurile uh, acestea, cred că ar trebui să rămână în continuare la înaltul reprezentant și să fie tratate acolo. Este important ca Parlamentele Naționale să știe că, în trecut, Consiliul a fost cel care anual, la fiecare summit, uh, definea anumite structuri. Structuri care, din punct de vedere politic, sunt deja active și care, cu un personal de aproximativ 11.000 de oameni, urma să activeze la nivel civil și militar pe aproximativ trei niveluri, pe o perioadă de mai mulți ani și așa mai departe. Ei bine, realitatea europeană acum ne arată că, în ceea ce privește domeniile Uh, operațiunilor civile, suntem prezenți cu 3.000 de persoane și avem dificultăți foarte mari în ceea ce privește detașarea uh, personalului. De aceea, Parlamentul a decis să nu argumenteze uh, la fiecare nivel ce se întâmplă, ci să argumenteze per ansamblu ce s-a decis pentru a vedea mai apoi care sunt realitățile din punct de vedere operațional și structural. Așadar, Trebuie să specificăm foarte clar. Guvernele naționale, în ceea ce privește planificarea, obiectivele, deciziile, sunt mult uh, avansate. Uh, realitățile însă sunt foarte greu de prezis. Și cred că este important ca la acest capitol, dată fiind situația actuală și dată fiind uh, structurarea PESC și PESA, pentru prima dată vedem că aceste lucruri capătă contur și cred că pentru colegii noștri din teritoriu, care deja au decis o serie de lucruri, ă, realitatea vine din urmă. Ei bine, această lacună trebuie acum închisă. Ar trebui să ne imaginăm următoarea situație. Să zicem că s-ar întâmpla Haiti, catastrofa Haiti 2. Deci o altă catastrofă care implică și capacități militare. Noi, reprezentanții Europei, nu am fi în măsură să răspundem la această problemă. Este o problemă politică, o problemă de credibilitate a comunității europene, dar și o problemă pe care ar avea o statele membre individuale la nivel internațional. Așadar, foarte practic acum, ar fi important să discutăm despre capacitățile civile și militare europene. Foarte concret este vorba despre crearea unor structuri. Interesul nostru uh, față de dialogul cu parlamentele naționale este foarte mare. Avem uh, senzația că guvernele naționale au luat o serie de decizii la acest capitol, dar din motive politice, structurale, financiare și așa mai departe, au mari dificultăți să implementeze deciziile deja luate. Și nu în ultimul rând, menționez încă un aspect. În ceea ce privește partea militară, ei bine, nu ne orientăm doar pe teme politice, ci ne orientăm pe uh, grupurile de luptă existente. Prin procesul de la Lisabona nu avem o, un răspuns la problema finanțării acestor grupuri. Grupul nordic, deși acesta nu mai există formal, uh, a fost transferat astfel într-un, într-un stadiu în care putem spune că structurile uh, suspendate ar putea fi readuse la viață pe viitor. Așadar, trebuie să ne gândim cum anume putem să fim mai bine reprezentați la nivel civil Uh, să vedem care este scopul creării de battle groups pentru ca mai apoi să le suspendăm și să, ca acestea să nu intervină în activitățile civile și trebuie să ne gândim la mecanismele ce ne stau la dispoziție, că este Atena sau vreun altul, astfel încât utilitatea și utilizarea unui battle group să cadă în sarcina acelor state care l-au creat. Acest lucru nu va fi posibil pentru statele mici membre ale Uniunii Europene și acesta este și probabil și unul din motivele pentru care un battle group, un grup de luptă, nu a fost niciodată utilizat. Vă mulțumim, domnule Eiler. Are cuvântul domnul Emanuel Zingheris, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Lituanian. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E prima parte a reuniunii de astăzi. Este o ședință foarte importantă și poate nu ar fi rău să ne întoarcem la începuturile Uniunii Europene. Mă gândesc mai ales la uh, declarația de la Schuman și apoi uh, la sfârșitul, uh, la, la uh, partea cea mai recentă, tratatul de la Lisabona. Dacă ne întoarcem la început, la începuturi, după ceva timp, noi 10 state membre s-au alăturat Uniunii Europene. Pentru noi, Uniunea Europeană e Uniunea Statelor Democrate. Uh, sunt 27 de astfel de state membre, cu toții avem aceeași, uh, aceleași valori, aceleași uh, idealuri democratice pe care le împărtășim. Încercăm acum să găsim o nișă foarte importantă pentru noi. E vorba de viitorul politicii de apărare a Uniunii Europene. Când vorbim de astfel de lucruri, trebuie să ne exprimăm solidaritatea cu alte state din lume care împărtășesc aceleași valori cu noi. Când vorbim de partenerii noștri strategici, nu ar trebui să uităm că nu ar trebui să uh, facem aceleași eforturi pe care le depune NATO. Participarea Statelor Unite este de asemenea foarte importantă pentru Europa Centrală și de Est. Statele Unite au uh, jucat un rol foarte important în războiul rece, pentru că ele ne-au ajutat să uh, ajungem la democrație și ne-au ajutat să facem față la 50 de ani de comunism, o adevărată sclavie pentru noi și de aceea considerăm că nu ar trebui să uh, repetăm eforturile, să avem o suprapunere a lor cu alte instanțe. Apoi, mai există aspecte legate de eficiența activității noastre. Haideți să ne reamintim rolul nostru în Ucraina și în Moldova, de exemplu. Rolul nostru a fost mai degrabă politic în aceste state. Am încercat să uh, acționăm în calitate de uh, mediatori la graniță în Transnistria, care uh, a fost năpădită de trupele rusești, ceea ce e un atentat la integritatea statului din moldovenesc. Cred că activitatea noastră a fost prea timidă, am fi putut avea o, o intervenție mai Uh, puternică. Uh, de asemenea, cred că misiunea noastră de combatere a pirateriei ar fi putut fi mai eficientă. Ar trebui de asemenea să ne gândim mai bine, să perfectăm aspectele tehnice. Să nu uităm că Persoanele care vor face parte din serviciul pentru acțiunea externă uh, vor fi secundați de uh, funcționari din ministerele de externe din statele membre. Dar ar trebui să ne gândim să uh, propunem detașarea uh, funcționarilor și din uh, ministrul, ministerele de apărare. E o propunere care, pe care noi am făcut-o noi, uh, Lituania. Uh, și cred că nu ar trebui să ignorăm și latura militară foarte importantă între, în Serviciul pentru Acțiune Externă. Dar e sigur că pentru a putea detașa aceste persoane în acest serviciu, uh, trebuie să facem uh, reforme suplimentare. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Gomes, uh, deputat european, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de faptul că am uh, această ocazie de a interacționa cu colegii din parlamentele naționale. Cred că e foarte important să avem astfel de reuniuni, astfel încât să ne putem desfășura misiunile noastre de monitorizare și control al uh, politicii sau a politicilor de apărare uh, a Uniunii Europene, în conformitate cu noul tratat, cu tratatul de la Lisabona. Sigur că și uh, înființarea Serviciului uh, de Acțiune Externă e foarte importantă, pentru că astfel vom putea fi mai eficienți și putem da dovadă de mai multă consecvență în acest domeniu al politicii de apărare și a politicii externe. Uh, trebuie să, într-adevăr, să beneficiem de pe experiența parlamentelor naționale, să vedem care este uh, poziția lor. Trebuie să transmitem această poziție uh, doamnei Ashton pentru a ne asigura că în Serviciu pentru Acțiune Externă există o mai bună echilibrare între sexe, între femei și bărbați, printre altele. Cred că Uniunea Europeană trebuie să folosească toate instrumentele pe care le are la dispoziție, iar dintre ele trebuie cu adevărat să încercăm să folosim um, instrumentele civile și militare pe care le avem la dispoziție uh, prin intermediul acestei politici externe și de securitate comună. Aceste aspecte s-au dovedit foarte eficiente în ultimii ani, în misiunile pe care Uniunea Europeană le-a organizat din punctul meu de vedere, nu uh, nu, nu repetăm eforturile NATO sau uh, nu încercăm să detronăm NATO. Nu. NATO e o organizație aparte și încearcă chiar să, să se reformeze, să își schimbe structura în conformitate cu noile idei strategice care au apărut. Însă e evident că noi avem preocupări, uh, preocupări uh, cărora trebuie să le facem față uh, și e vorba și de solicitări din partea altor parteneri care fac parte din NATO. Mă gândesc, de exemplu, la SUA. Și trebuie să ne asumăm răspunderea care ne revine atât în cadrul NATO cât și în cadrul Uniunii Europene. Dacă nu putem să facem acest lucru la nivelul Uniunii Europene, nu o vom putea face nici în NATO. și viceversa. Nu putem să fim eficienți în NATO uh, fără a fi eficienți și în Uniunea Europeană. Deci, cred că trebuie să consolidăm capacitatea noastră de intervenție, mai ales. E clar că misiunile care ne vor reveni vor crește în viitor și nu vor uh, scădea. Și mai trebuie și să nu uităm că avem și posibilitatea de a interveni în anumite regiuni din Europa în care, sau în alte zone din Europa în care uh, alte metode nu dau uh, roade. Sigur că problema cea mai mare e lipsa de unitate, e dezbinarea, dar și lipsa de finanțare. Trebuie să încurajăm statele membre să, eficient, să eficientizeze cheltuielile de apărare, astfel încât să ne putem pune în comun resursele și astfel să putem construi capacitatea necesară. Cineva a vorbit de o legătură între industria de apărare, industriile de apărare din statele membre. E un aspect foarte important în uh, subcomisia pentru apărare, sede. E un aspect uh, crucial, uh, o prioritate pe care noi o discutăm foarte des la Parlamentul European și finanțarea acestei politici de apărare. Sigur că tratatul de la Lisabona e un punct de plecare, însă trebuie să încurajăm statele membre să pună la dispoziția celorlalte state state membre uh, trupe, fără însă ca acest lucru să ducă la costuri financiare suplimentare. Rolul Agenției Europene de Apărare poate fi foarte important pentru toate instituțiile noastre. Avem nevoie de sprijinul um, uh, doamnei Ashton, dar avem nevoie și de sprijinul Agenției Europene de Apărare să venim cu o abordare cu totul nouă și să lăm, să lăsăm, uh, să lăsăm deoparte uh, sistemul uh, vechi, depășit, pe care ne-am bazat până acum. în Marea Britanie, pentru că ne dăm seama că reforma forțelor armate din, stata, din um, Marea Britanie trebuie să aibă loc și în alte state din Europa. Cred că e foarte important să analizăm aspecte foarte importante și care vor fi deveni tot mai importante. S-a uh, uh menționat doar uh, zona Sahel și, în fine, o întrebare pe care a pus-o, a ridicat-o Andrew Duff, colegul meu. apărarea e într-adevăr o chestiune europeană. E foarte important ca Europa să răspândească pacea în lume. E foarte important ca Europa să-și aducă contribuția la soluționarea conflictelor, dar mă întreb dacă poate să-și păstreze credibilitatea și nu poate uh, rezolva problema între un stat membru candidat și unul uh, actual. Mulțumesc, doamnă Gomes. Înainte de a da cuvântul colegului român care a cerut cuvântul, doresc să vă dau câteva informații în legătură cu un aspect logistic de organizare, deci. Știu că ați fost informații despre o grevă în transportul aerian care ar fi trebuit să înceapă din această dupămasă și, deci, se dă sfatul celor care, dorește, do, celor care doresc să, intre, să, să se întoarcă înapoi la ei acasă să o facă înainte de grevă. Secretariatul știe că există această amenințare cu greva care nu a fost încă confirmată și înainte de sfârșitul sesiunii din această dimineață vom da informații definitive pe această temă. Are cuvântul domnul Doru Frunzulică din Camera Deputaților din Parlamentul României. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, este o plăcere deosebită să fim alături de dumneavoastră astăzi, discutând despre un subiect atât de important, politica europeană de securitate și apărare, politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene. După cum știți, doamnelor și domnilor, sunt multiple studii care spun că Uniunea Europeană este un gigant uh, politic și economic, în același timp însă un pitic în materie de securitate și apărare. Și uh, discutând despre acest subiect, am o întrebare adresată înaltului, uh, reprezentantului înaltului reprezentant al, pentru afaceri externe și politica de securitate, reprezentantul baronesei Ashton, prezent astăzi aici, în același timp îmi exprim încrederea că data viitoare vom avea plăcerea deosebită și onoarea să o întâlnim chiar pe baroneasa Ashton, discutând aceste subiecte atât de importante. Întrebarea mea se referă la clauza de asistență mutuală în cazul unei agresiuni armate. O clauză extrem de importantă inclusă în uh, uh, tratatul de la Lisabona. După cum știți, această clauză face referire la articolul 51 al Cartei Națiunilor Unite privind dreptul la apărare, fiind prevăzută asistența mutuală în cazul unei agresiuni armate împotriva unui stat membru, cât și uh, faptul că această clauză uh, răspunde și necesităților derivate pe undeva din procesul de absorpție a funcțiilor Uniunii Europei Occidentale la nivelul Uniunii Europene și mă refer aici la articolul 5 din tratatul de la Bruxelles modificat, referitor la apărarea colectivă, care este transpus într-o formulă, să zicem, adaptată la nivel comunitar. Desigur, marea majoritate uh, a țărilor membre ale Uniunii Europene, și mă refer la cele 21 de state care sunt membre ale, atât ale NATO cât și ale Uniunii Europene, probabil își vor baza în continuare Um, apărarea colectivă pe NATO, pe participarea la structurile Alianței Nord-Atlantice. Dar aici vine întrebarea mea adresată reprezentantului baronese Ashton. Cum uh, va acționa acest articol, această clauză de asistență mutuală, în cazul unei agresiuni armate, să zicem, pentru celelalte șase state care nu sunt membre ale NATO, și mai ales că există unul dintre state într-o zonă destul de sensibilă din punct de vedere al securității și apărare. Aș dori ca reprezentantul baronesei Ashton să elaboreze puțin privind mecanismele de aplicare a acestei clauze de asistență mutuală privind apărarea colectivă în cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Frunzulică. Are cuvântul acum colegul José Luis Arnaud, președintele Comisiei pentru Apărare din uh, Parlamentul Portugaliei. Bun dia! Queria, de mai, Parlamentul Europeu. Bună ziua tuturor! Doresc mai întâi să mulțumesc Parlamentului European și uh, Comisiei sale pentru afaceri externe și celei pentru securitate pentru această inițiativă care a permis Parlamentelor Naționale și Parlamentul European să discute împreună despre această uh, chestiune uh, foarte importantă și actuală. Voi începe prin a spune că nu este suficient să vorbim despre politica de securitate și apărare. Avem nevoie de forțe de securitate, forțe armate operaționale, flexibile, bine echipate. Acest lucru înseamnă că avem nevoie de o industrie a apărării în Uniunea Europeană care poate să fie uh, să facă față concurenței de la nivel uh, internațional. Cu toții avem problemele noastre, prioritățile noastre, dar nu trebuie să uităm cât de importantă este apărarea. Nu trebuie să uităm faptul că ne aflăm într-o situație critică. Toate statele membre ale Uniunii Europene au acum se află acum într-o perioadă în care investițiile în apărare în domeniul apărării sau bugetul afectat apărării este mai mic decât 2% din PIB. Nu este un lucru bun acest lucru pentru apărare, dar există putere emergente, cum ar fi Brazilia, China sau India, și mai recent țări din Orientul Mijlociu, în care bugetele pentru apărare au crescut, sunt, sunt, astro, sunt de niveluri astronomice. Uh, se creează astfel uh, noi realități, uh, noi echilibre la nivel mondial. De aceea avem nevoie de forțe armate care să servească unei politici de securitate și apărare comune în Uniunea Europeană. Dacă nu facem acest lucru, trebuie să fim conștienți că putem avea cele mai bune metode de coordonare ale politicilor noastre, dar vom fi marginalizați din ce în ce mai mult și vom fi din ce în ce mai puțin relevanți pe scena internațională dacă nu avem soldați bine echipați, uh, armate bine echipate pentru a ne uh, pune în aplicare politica. Și forțe armate bine uh, echipate pot să funcționeze în mod coordonat și acest lucru este important dacă dorim să avem un rol uh, important de jucat, trebuie să există o coordonare în uh, industria europeană de apărare, pentru că riscăm să pierdem poziția de lider mondial în acest domeniu dacă nu suntem atenți. Deci, după cum am spus, avem nevoie de forțe armate bine echipate, și avem nevoie de o industrie de apărare de prim plan um, cu tehnologii moderne și e nevoie și de coordonare, altfel uh, nu vom mai avea nicio importanță pe scena internațională în acest domeniu. Doar, doar pe astfel de aspecte putem să ne bazăm politica comună și de securitate pentru a juca un rol important pe scena internațională. Și pentru asta avem nevoie, trebuie să ne consolidăm și să ne optimizăm politica comună și de securitate. Este important ca serviciul uh, de acțiune externă să joace un rol important în acest sens și industria de apărare trebuie să-și facă și ea partea. Bineînțeles, controlul parlamentar trebuie să se poată uh, exercita și trebuie să existe mecanisme la nivel național pentru uh, ca această supraveghere să poată să fie realitate. Trebuie să avem o abordare proactivă și forțele noastre armate trebuie să fie gata să, pentru a se desfășura pe scena internațională. Vă mulțumim! Are acum cuvântul un coleg din Parlamentul European, domnul Tanăc, coordonator pentru uh, grupul uh, conservatorilor și reformiștilor la Comisia pentru Afaceri Externe. Mulțumesc, domnule președinte. Partidul uh, meu, Partidul Conservator Britanic, înainte de Tratatul de la Lisabona, a fost foarte sceptic în legătură cu politica de securitate, anumită acum politică de securitate comună. Din cauza riscului menționat de mai mulți colegi, efectului uh, de a nu mai fi legați de Statele Unite, care rămân principala politică militară a lumii, și de NATO, care ne garantează pacea și securitatea pe continent de atâta vreme, dar și din cauza duplicării eforturilor NATO, unde resursele pentru apărare sunt atât de limitate în această situație de, austerita de austeritate bugetară. Uh, știm că bugetele pentru apărare, inclusiv în țara mea, uh, riscă să fie reduse. În momentul de față, Regatul Unit Uh, se vorbește mult despre uh, evaluarea strategică pentru securitate și apărare și cu siguranță vor fi reduse forțele armate și colegii cred că sunt de acord că forțele noastre armate sunt printre cele mai bune din lume și indispensabile, uh, de exemplu, în Afganistan unde știm că dacă alianța ar fi pierdut, consecințele ar fi fost uh, foarte grave, inclusiv uh, în securitatea Pakistanului. Deci trebuie să facem mai multe eforturi în domeniul politicii de securitate comune pentru a ne coordona cu NATO. Și vicepreședinte și ca vicepreședinte al delegației Parlamentului European uh, la adunarea parlamentară NATO, am observat că printre funcionarii de la NATO și printre reprezentanții parlamentelor naționale din adunare, uh, uh, acum există un angajament ca lucrurile să funcționeze, să funcționeze. Și uh, domnul secretar general Rasmussen de la NATO um, a participat la audiere la comisia noastră recent, lucru neobișnuit până acum, dar acum ne întâlnim în mod regulat cu dânsul și parlamentarii europeni participă în mod activ la Uh, adunarea parlamentară NATO. Pentru a reveni la poziția uh, partidului meu conservator uh, din Regatul Unit, precum și în numele grupului um, din Parlamentul European, ne bucurăm că s-a înregistrat această uh, um, evoluție um, de, la, uh, de la atitudinea inițială de ostilitate. Uh, după cum s-a văzut, uh, politica noastră a avut un anumit succes, de exemplu, în cornul Africii. Um, bineînțeles, simțim anumite mândrie, având în vedere că operațiunile de acolo au fost conduse de Marina Regală Britanică dar uh, țările nealiniate, cum ar fi India și altele, sunt mult mai libere să coopereze cu uh, forțele din politica de securitate uh, comună a Uniunii mai ușor decât cu Statele Unite. Cooperarea cu acestea um, este mai dificilă, mai problematică din punct de vedere politic cu astfel de țări. Misiunile noastre europene sunt mai ușor abordabile, este mai ușor să se participe la ele și de, de către statele neutre uh, și din punct de vedere politic este mai ușor, uh, mai ușoară implicarea în misiunile europene decât în misiunile NATO. Deci sunt de acord cu colegul mm, Andrew Duff că o prioritate cheie pentru următoarele luni uh, până la sfârșitul anului este ca Uniunea Europeană să sprijine cât mai mult uh, um, negocierile de pace mediate de ONU în Cipru, pentru că Turcia blochează constant o mai bună coordonare cu uh, PESC uh, și în cazul Ciprului acest lucru pune probleme. Deci am putea debloca această situație dacă și pentru a obține um, o reunificare a Ciprului. Ar fi un rezultat excelent și aș dori să uh, îi încurajez pe deputații prezeni aici astăzi uh, să viziteze expoziția despre Cipru uh, din uh, clădirile Parlamentului European după prânz. Deci, pentru a reveni la ceea ce am spus la început, Regatul Unit uh, Eh, eu eh, reprezint circumscripția Londra din Regatul Unit. Deci Regatul Unit este acum pe deplin eh, implicată în politica externă și de securitate comună, inclusiv în Bosnia. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Tanăc. Încheie dezbaterea domnul Averov Neofitu, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Ciprului. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre cele mai bune metode de cooperare între Parlamentul European, comisiile, comisiile sale de resort, Parlamentele Naționale și doamna Ashton. Dar nu vom uh, putea avea o politică de securitate comună clară dacă această cooperare nu va funcționa bine. Cele 27 de state membre trebuie să fie unite, acest lucru este dificil, dar avem nevoie de această uniune pentru a avea o politică comună, deci de securitate comună europeană credibilă. Sunt de acord cu anumite aspecte menționate de colegi, de antevorbitorii mei. Trebuie să rezolvăm problema Ciprului. Trebuie să ne aducem cu toții contribuția la acest, uh, aceste eforturi. Ciprul este ultimul care dorește să facă rău relațiilor dintre UE și NATO da, deci trebuie să rezolvăm problema Ciprului și cred că astfel s-ar putea rezolva multe probleme ale Uniunii Europene și ale NATO și cred că Turcia trebuie să participe la această rezolvare a problemei. Vă mulțumim și acum dau cuvântul domnului subsecretar de stat pentru observațiile finale. Înainte de aceasta câteva um, vești în legătură cu greva, cu amenințarea cu grevă. Mi s-a spus că sunt, există tratative în curs între autoritățile aeroportului și sindicate. Nu se știe încă care va fi rezultatul acestor negocieri. Se va da un comunicat la ora 12 și veți fi informați uh, în legătură cu acesta și vi se vor da indicații în legătură cu uh, întoarcerea acasă pentru că se va cunoaște durata și momentul începerii eventualei greve. Domnule secretar de stat, aveți cuvântul uh, pentru a aborda cele mai importante puncte menționate de colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun în primul rând că această dezbatere a fost extraordinar de interesantă și doamna Cathy Ashton, cu ocazia intervențiilor pe care le-a pregătit la Parlamentul European în 27 octombrie și la conferința președinților pentru afaceri externe în 18 octombrie doamna Ashton va da curs și va încerca să răspundă uh, întrebărilor dumneavoastră. În legătură cu clauza de solidaritate reciprocă, mi-au uh, fost puse mai multe întrebări în legătură cu această clauză. Ea obligă Uniunea Europeană să vină în ajutorul unui stat când un stat este, uh, este afectat de un cataclism natural, inclusiv un atentat terorist, prin intermediul mobilizării mijloacelor militare, inclusiv. Deci, după cum știți, nu e vorba doar de politică comună uh, de apărare și externă, dar e un mecanism complicat pentru că intervine și protecția civilă, justiția, afacerile uh, interne, combaterea terorismului și activarea acestei clauze necesită o propunere din partea Comisiei și a înaltei reprezentante. Iar în ceea ce privește recurgerea la mijloace necesare, uh, militare, doamna Ashton va trebui să facă propunerile adecvate. Ar trebui să mai amintesc și că avem mecanisme de sprijin în cazul uh, unei crize interne, precum Centrul de Monitorizare și de Informare, pe lângă care statele membre pot uh, interveni pentru a solicita ajutor, dar și mecanismul de coordonare în caz de criză criză din, de la Consiliu. Apoi, ați vorbit și de consolidarea controlului democratic în ce privește politica externă și de apărare. Uh, în prezentarea mea inițială am făcut câteva afirmații, însă în ce privește declarația politică făcută de înalta reprezentant, ea a făcut uh, anumite angajamente, mai ales față de Parlamentul European, șefii de misiune, comandanții și înalți funcționari, uh, funcționari vin în fața Parlamentului European pentru a-l informa în legătură cu aceste misiuni, aceste operațiuni și în ce privește celelalte uh, misiuni ale politicii externe și de securitate uh, de apărare comună. Apărarea, să nu uităm, e o chestiune națională foarte importantă pentru statele membre și deci și pentru parlamentele naționale. În acest sens, baza rămâne Uh, uh, tratatul de la Lisabona ratificat de către statele membre, dar și declarația cu numărul 14, în conformitate cu care nicio competență nu este acordată Parlamentului European, mai ales în ce privește politica de apărare și de securitate comune. Cât despre activitatea interparlamentară, mă repet, însă dumneavoastră vă uh, revine sarcina de a decide ce formă doriți să aibă această cooperare între parlamentele naționale și Parlamentul European. În ce privete însărcinarea de atribuții unui uh, mic grup de state membre, până acum nu a avut loc niciun fel de dezbatere pe această temă, ca și în ce privete uh, cooperarea structurării permanente, e o prevedere care uh, dorește să aducă mai multă flexibilitate în punerea în aplicare a politicii de apărare și externe comune. Însă, în uh, despre deosebire de cooperarea Uh, structurată comună, nu e nevoie de decizie oficială în ce privește modalitatea de punere în aplicare. Însă această punere în aplicare nu se poate face decât pe baza unei înțelegeri împărtășite a acestor condiții de aplicare. Uh, în ce privește operațiunile de gestionare de criză, cum am putea să ne asigurăm că aspectele militare nu predomină? Din punct de vedere instituțional, Politica de securitate și de apărare comună ține de un comandament civil, aspectele civile și aspectele militare de gestiune de criză țin de competența înaltului reprezentant și a Comitetului Politic de Securitate, care asigură direcțiunea strategică pentru aspectele atât civile cât și militare. Principala provocare e asigurarea coerenței de ansamblu acțiunii Uniunii Europene, ținând cont de specificitățile Uh, pentru fiecare domeniu. Gestiunea de criză face parte din acest ansamblu mai vast, însă trebuie să acordăm atenția necesară. S-au înregistrat progrese foarte importante la nivel strategic cu CNPD-ul care asigură planificarea integrată a aspectelor civile și militare. Acestea fiind spuse, trebuie să ne gândim cum am putea îmbunătăți structurile de comandă la nivel operațional și ar trebui să ne asigurăm că avem o adevărată sinergie civilo-militară un echilibru între experiența sau expertiza uh, militară și civilă. Și, așa cum am, ați subliniat, în Serviciu pentru Acțiune Externă ar trebui să beneficiem de toate experiențele disponibile, nu doar de experiența diplomatică. Ar trebui să avem un echilibru între bărbați și femei. Cathy Ashton acordă o mare atenție acestui aspect, inclusiv în ce privește rezoluțiile ONU, mai ales rezoluția 1325. În ceea ce privește progresele înregistrate în domeniul cooperării structurate permanente, o primă etapă ar fi să încercăm să avem punct, un punct de vedere comun în ce privește uh, această uh, cooperare structurată permanentă din tratatul de la Lisabona. Două seminare au avut loc cu reprezentanții statelor membre, ultimul fiind organizat de către Belgia. Și am uh, înregistrat progrese în acest sens și trebuie să continuăm aceste activități pentru a ajunge la un punct de vedere comun în ce privește prevederile specifice din tratat, mai ales referitor la participare și la uh, definirea criteriilor care trebuie respectate. Unul dintre punctele care a întrunit uh, consensul e că această cooperare structurată permanentă trebuie să, să fie deschisă tuturor statelor membre care doresc să participe. Trebuie să vedem însă cum această cooperare structurată permanentă poate să genereze capacități și forme de cooperare concrete pe care noi nu le putem obține, uh, obține în cadrul uh, actual și să, într-un mod care să uh, fie pe placul tuturor statelor membre. În acest sens, Agenția Europeană de Apărare trebuie să evalueze evalueze în mod sistematic uh, contribuțiile statelor membre care participă. E vorba de uh, capacități. Și această agenție va continua să facă acest lucru, să coopereze cu statele membre în limita tra prevederilor tratatului pentru a uh, încuraja statele membre să coopereze între ele și să uh, pună la dispoziție capacitățile necesare. Clauza de asistență reciprocă reprezintă o promisiune pe care statele membre le fac în cazul unei agresiuni armate. E un principiu foarte important pentru a sprijini cooperarea politică și în domeniul apărării în cadrul Uniunii Europene. E vorba de o prevedere cu caracter politic și juridic la care se poate recurge, evident, în caz de nevoie. Însă, această clauză de asistență reciprocă prevede faptul că e nevoie de o aplicare mai amănunțită reamintește că NATO este instanța în care se uh, pune în aplicare apărarea colectivă a statelor membre NATO. Printre altele, tratatul face referire și la statele membre care au o tradiție de neutralitate, o referire implicită. Această clauză face ca răspunderea să fie mai mult pe umerii statelor membre și nu a Consiliului de Ministri. În ceea ce privește structurile de comandă, Bineînțeles, e o întrebare extrem de complexă și foarte importantă și până la urmă e vorba de capacitatea de acțiune a Uniunii Europene și de capacitatea sa de a i uh, îndeplini uh, obligația de protecție a militarilor și a uh, polițiștilor uh, pe care Uniunea Europeană îi pune la dispoziia statelor terțe. Bineînțeles că Uniunea Europeană are o serie de mecanisme pentru a se asigura că planificarea operațională a misiunilor uh, sale este uh, optimizată, iar în ceea ce privește misiunile civile, capacitățile civile se ocupă, iar pentru operațiunile militare nu avem decât mecanisme pentru a crea un cartier general după ce o decizie a fost luată pentru a uh, lansa operațiune. Deci trebuie să vedem dacă aceste mecanisme actuale uh, uh, uh, fac față nevoilor noastre, pentru că aceste mecanisme se bazează mai ales pe capacități externe activate de la caz la caz, ceea ce bineînțeles că prezintă avantaje pe plan financiar. Am reușit astfel să derulăm în mod uh, satisfăcător o serie de uh, misiuni, însă ne întrebăm dacă uh, având în vedere Uh, reducerile uh, de costuri, uh, aceste, acest mecanism va fi la fel de performant pentru că va fi vorba de o propunere a componentei civile și militare. Au loc dezbateri pentru a vedea cum putem să păstrăm cunoștințele sistemice, cum putem consolida uh, cunoștințele deja dobândite și cum putem să mobilizăm uh, operațiuni sau misiuni imediate, ad hoc, ca în cazul uh, cataclismelor naturale. Trebuie să abordăm toate aceste chestiuni cu pragmatism, pornind de la o definiție foarte clară în ce privește ce ne dorim uh, să obținem. Și apoi trebuie să vedem dacă trebuie să îmbunătățim mecanismele existente sau dacă putem să găsim soluții mai ambițioase, mai curajoase. În ce privește Uh, piața, industria apărării și a industriei europene. Agenția Europeană de Apărare va continua să militeze pentru transparență și pentru o deschidere a pieței europene a echipamentelor de apărare, uh, având în vedere codul de uh, conduită privind uh, licitațiile în acest domeniu, codul de conduită cu privire la aprovizionare și la compensații. Iar în ceea ce privește codul de conduită privind licitațiile în domeniul apărării, de la lansarea sa în iulie 2006, mai bine de 560 de avizuri cu o valoare de mai mare de 20 de miliarde de euro au fost publicate de către mai bine de 20 de state membre. Jumătate din aceste licitații au fost atribu atribuite cu o valoare totală de 4 miliarde de euro, iar atribuirea piețelor transnaționale ajunge la 20% în 2007, 45% în 2010 Uh, vă citesc uh, datele pe care le avem acum la dispoziție. Agenția va coopera strâns cu Comisia pentru a se asigura că uh, piața echipamentelor de apărare, în conformitate cu directiva privind licitațiile în domeniul apărării, este performantă. Această directivă este transpusă sau vor, va fi transpusă de statele membre până în 2000 până în 2011. Tot în acest domeniu, baza industrială și tehnologică de apărare europeană este un factor foarte important care susține dezvoltarea capacităților militare europene, mai ales în ceea ce privește tehnologiile pentru care Europa nu dorește să depindă de o furnizare de o aprovizionare externă. Baza industrială de tehnologie și de apărare europeană va fi și afectată de aceste reduceri din bugetul de apărare și de o reducere a investițiilor, ceea ce va face și mai necesară Uh, reducerea suprapunerilor în domeniul industriei apărării în Europa și eficientizarea. Industriile naționale nu pot rămâne în actualitate uh, în cazul în care comenzile naționale scad și deci Agenția Europeană a Apărării încurajează o tranziție treptată către o bază industrială și tehnologică de apărare cu adevărat europeană iar viitorul sistem aerian și sectorul muniției vor reprezenta primele proiecte pilot în acest sens activitatea Agenției Europene de Apărare în ceea ce privește condițiile de concurență loială permit adoptarea unei abordări echilibrate în ceea ce privește accesul pe piață și abordează o serie de chestiuni care vizează condițiile de piață compensațiile, accesul la uh, piața mondială, controlul de către stat a investițiilor uh, străine, uh, subvențiile, proprietatea. Mulți dintre dumneavoastră în întrebări au făcut referire la relația între Uniunea Europeană și NATO și aveți dreptate să puneți accentul pe această relație care este esențială și care devine tot mai importantă. Ori pentru a evita incoerența în dezvoltarea capacităților, și deci din punct de vedere bugetar, însă și pentru a asigura o mai bună interoperabilitate între misiunile celor două organizații. Vă reamintesc că misiunea pe care Consiliul European din această lună a conferit-o doamnei Ashton de a se gândi la modul în care poate îmbunătăți această relație între Uniunea Europeană și NATO în uh, procesul de gestiune de criză. Și, și mai departe, ar trebui să încercăm să avem o adevărată relație politică între cele două organizații. Însă, câțiva, domnul Daf și domnul Tanek, printre alții, s-au referit și la problema dintre Turcia și Cipru. E adevărat, e un obstacol în calea dezvoltării. Și aș dori să fac uh, eu personal o clarific. Uh, uh, aș dori să existe o, o, o clarificare și doamna Ashton își dorește acest lucru, însă între timp ar trebui ca părțile să dea dovadă de mai multă flexibilitate pentru a crea o dinamică constructivă. În ceea ce privește formarea, pregătirea, mai mulți au pus această problemă. E un element foarte important pentru Serviciul de Acțiune Externă, dar și pentru politica externă și de apărare comună. Colegiul European de Apărare are un rol foarte important în acest sens pentru a dezvolta această cultură comună atât de necesară. V-ați mai referit și la relația între Uniunea Europeană și Rusia. Într-adevăr, are loc în curs o reflexie în ce privește cooperarea între UE și Rusia pe plan strategic mai ales în ce privește gestiunea crizelor. Aș dori să vă reamintesc că am cooperat cu Rusia în cadrul operațiunii EUFOR CIAD uh, Republica Centrafricană cu rezultate extrem de satisfăcătoare și să nu uităm și dialogul de la OSCE, procesul de la Corfu cu privire la viitorul securității europene. Sunt elemente care ne fac să credem că această relație între Uniunea Europeană și Rusia trebuie să avanseze. Câteva cuvinte despre misiunea din Afganistan și întrebările uh, la obiect pe care le-ați pus. Statele membre își uh, măresc contribuția la misiunea EUPOL în Afganistan, o misiune care uh, a început greu, mă refer mai ales la faptul că capacitățile au început acum să fie eficiente, împreună cu misiunea NATO pentru antrenarea forțelor de securitate, o cooperare foarte bună, iar aceste două misiuni sunt cu adevărat complementare. Și, pe drept cuvânt, și mulți dintre dumneavoastră au subliniat acest lucru, că e o adevărată prioritate pentru noi. Și în ea mai există o subprioritate, pregătirea forțelor de securitate din Afganistan pentru a permite afganilor să se uh, autoadministreze. EUPOL Afganistan are printre altele și acest obiectiv. Iată, domnule președinte, câteva răspunsuri la această dezbatere. Grazie. Vă mulțumim, domnule secretar de stat. Vă aplaudăm pentru tot ce ne-ați spus astăzi, pentru răspunsurile dumneavoastră exhaustive și complete pe tema foarte importantă a consolidării politicii, politicii de securitate și apărare după tratatul de la Lisabona. Astăzi a avut loc o primă întâlnire, dar bineînțeles cooperarea noastră va continua în următoarele luni și în următorii ani. A doua parte a discuțiilor de astăzi se referă la discutarea temei uh, legitimitatea uh, politicii și controlul parlamentar asupra politicii de comune și de securitate. Uh, domnul Donjon prezidează această parte a ședinței noastre de azi. Euh, Dragi colegi, discutăm uh, acum a doua parte um, a programului nostru din această dimineață. E vorba de garantarea legitimității controlului parlamentar în politica de securitate și de apărare comună. Este o realitate a muncii noastre parlamentare aici, la Bruxelles și la Strasbourg, dar și în capitalele de unde veniți dumneavoastră. Uh, este un aspect uh, important al politicii comune de securitate, având în vedere faptul că Tratatul Uniunii Europei Occidentale și um, adunarea sa parlamentară uh, sunt caduce, uh, precum și protocolul numărul 1 din Tratatul de la Lisabona, care cere Parlamentului European și Parlamentelor Naționale să definească împreună organizarea și promovarea unei cooperări interparlamentare eficiente și regulate în Uniunea Europeană. Dar dincolo de acest imperativ instituțional, avem și o dimensiune politică și civică absolut esențială. Trebuie să amintim faptul că politica externă și de securitate comună nu este doar o ambiție într-un tratat, este o realitate care astăzi este reprezentată de 14 uh, misiuni civile și militare în zonele de criză din lume, și sprijinite aici, la Bruxelles și în capitalele statelor noastre, de sute de persoane civili și militari. Deci acesta uh, merită să acordăm acestui efort o, acțiune, o atenție deosebită, noi, parlamentele, atât având în vedere actorii implicați în aceste operațiuni dificile, cât și având în vedere publicul, concetățenii noștri care cunosc, cunosc prea puțin sau prea puțin bine aceste misiuni uh, în care ne-am implicat în numele lor și, în general, dacă le cunosc, sprijină aceste misiuni. Deci, parlamentele trebuie să-și asume acest rol de intermediere între <clears throat> cei din misiuni uh, de pe teren uh, și cetățenii, numele cărora uh, sunt uh, organizate aceste misiuni. Eu aș pleda în numele anumitor aspecte, în numele Parlamentului European și colegul meu Elmar Brock o va face în mod mult mai exhaustiv ca mine, dar aș dori să amintesc totuși în introducere faptul că suntem cu toții conștienți de caracterul foarte sensibil al domeniului apărării și problemele de suveranitate care apar. Acestea fiind spuse, insist asupra faptului că politica comună și de securitate um, include operațiuni civile și militare și din cele 14 operațiuni în curs, 11 sunt operațiuni civile. Din cele 23 de operațiuni lansate din 99 încoace, de la începutul politicii de securitate și apărare, din 23 de operațiuni, deci 15 au fost civile, 7 militare și una a fost operațiune mixtă. Deci operațiunile civile reprezintă marea majoritate a acțiunilor din politica de securitate uh, comună și sunt finanțate din bugetul Uniunii Europene și, bineînțeles, asupra finanțării acestora, Parlamentul uh, European își are un cuvânt greu de spus. Tratatul de la Lisabona spune la articolul 36 că e nevoie de o consultare regulată între înaltul reprezentant, vicepreședinte al Comisiei și Parlamentul European în domeniul politicii uh, externe și de securitate comună. Domnul președinte Albertini și domnul uh, Lamasur, președintele Comisiei pentru Bugete și eu, ne întâlnim de 5 ori pe an cu Consiliul uh, și discutăm în profunzime, în detaliu, misiunile în curs. Deci Parlamentul European este implicat și prin intermediul subcomisiei pe care o conduc al cărui președinte sunt uh, în aceste operațiuni. Iată ce aveam de spus uh, în introducere, uh, domnul André Flau, uh, președintele Camerei Reprezentanților din Belgia, din păcate nu poate fi alături de noi astăzi, dar este înlocuit de domnul uh, Ducab, care face parte și dânsul din Camera Reprezentanților din Belgia, în numele Consiliului. Va lua cuvântul imediat după colegul nostru Elmar Brock, care este raportor pentru relațiile între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Elmar, te rog. Domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc. Vă mulțumesc că mi-ați permis să iau parte la această discuție. Avem tratatul de la Lisabona și avem negocierile uh, de la Consiliu cu vicepreședinta Comisiei. Avem așadar o nouă situație în ceea ce privește legitimitatea deciziilor ce se iau în ceea ce privește relațiile externe ale Uniunii Europene. Este o consecință a tratatului de la Lisabona. Asta pentru că s-a introdus un alt reprezentant vicepreședinte al Comisiei. Și uh, raporturile, relațiile comunitare ce țin de politica de vecinătate, politica externă, ajutorul extern, politica de dezvoltare, comerțul uh, Uh, extern reprezintă acum chestiuni comunitare. Așadar, PESC și PESA sunt tratate la nivel interguvernamental. alta reprezentantă este activă de ambele părți, odată ca uh, vicepreședinta Comisiei și ca președintă a Serviciului de Acțiune Externă al Consiliului. Dar nu poate să ia decizie în nume propriu. Uh, Deciziile rămân, ca de obicei, fie la nivelul Comisiei, fie la nivelul Consiliului. Asta înseamnă că acest serviciu are sarcina să ofere în alte reprezentate posibilitatea de a prelua cele două sarcini de la Comisie și de la Consiliu în mod echitabil și astfel să creeze efecte de sinergie, să ajungă la poziții comune uh, pe termen lung pentru a face politica într-o singură voce. Acum avem următoarea situație. Înalta reprezentantă ca vicepreședinte a Comisiei este în uh, situația următoare. Îmi pare rău, mă trezește cineva cu sunetul de Blackberry, dar eu sunt deja foarte treaz, spune vorbitorul. Așadar, reiau. Suntem în situația de a observa că înalta reprezentantă, vicepreședinta Comisiei, ca orice alt comisar, s-a supus unei audieri a Parlamentului European și a trebuit să primească acordul Parlamentului European la Colegiul Comisarilor. Ce înseamnă acest lucru? Răspunde în fața Parlamentului European. Parlamentul European are la rândul său dreptul ca, împreună cu întregul colegiu al comisarilor, să o trimită acasă pe Cathy Ashton. Și cred că astfel relația acesteia față de Parlamentul European se schimbă într-o anumită măsură. Un alt aspect. Controlul politic nu este stipulat doar la vechiul articol 21, ci pe viitor Întregul serviciu al controlului politic al, uh, uh, este sub Parlamentul European și înalta reprezentantă trebuie să emite rapoarte în fața Parlamentului European. Asta, date fiind prerogativele stipulate în tratat sau dată fiind răspunderea acesteia în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă. Și dacă aceasta trebuie să raporteze la plenară sau la comisiile parlamentare, dacă aceasta nu poate să o facă, atunci uh, pot să o facă alți comisari când vine vorba despre acțiunile mixte. De exemplu, când discutăm despre Afganistan și discutăm despre ajutorul umanitar în misiunile civile sau și despre acest ajutor în misiunile militare, atunci comisarii trebuie să răspundă în fața Parlamentului. La chestiune ce țin doar de pesc, doar uh, reprezentanții troicei pot să vină în fața Parlamentului. Am uh, stabilit că și aici trebuie să existe răspundere politică și trebuie să existe vorbitori în numele înaltui reprezentant. Așadar, pe viitor nu vor mai putea exista doar uh, pe viitor, uh, rectific, uh, vor, doar înalta reprezentantă și uh, înlocuitorii acesteia pot să, dea, să răspundă fața Parlamentului la orice oră. Astfel, nu avem doar un flux informațional constant, ci când vine vorba despre deciziile importante strategice, Comisia Parlamentară AFET trebuie să fie consultată. Când vine vorba de politica de apărare și de drepturile omului, și aici suntem specializați și putem să intervenim. De asemenea, trebuie să fie îmbunătățită și situația în care putem să analizăm documentele doamnei Ashton pentru a fi informați cu privire la conținutul acestora. Deci, și aici s-a luat o decizie și există funcția de control, exact ca în parlamentele naționale. De asemenea, în ceea ce, în, pe lângă controlul politic, și aici includem faptul că ambasadorii vor fi pe viitor răspunzători în fața Parlamentului și pot fi invitați la noi pentru a se supune unui soi de audiere înainte de a intra în funcție. Așadar, vom putea face acest lucru pe viitor și am făcut-o în două cazuri, astfel încât, revenind la ceea ce am spus anterior, există control și aici și îl putem exercita. Țin să menționez și faptul că tot ceea ce ține de activitatea bugetară prin procedura de codecizie implică și PESC. Astfel, Controlul bugetar este inclus aici, astfel încât tot ceea ce ține de sarcini administrative bugetare sunt și ele supuse unui control. De asemenea, este stipulat faptul că toate domeniile bugetare, inclusiv domeniul PESC, sunt subordonate comisiei și activității comisiei și controlului Parlamentului. Și cred că aici avem o situație în care am închis lacuna democratică și nu mai există acel vacuum care persista anterior. În domeniul militar, care este parte integrantă a Serviciului European de Acțiune Externă și care iarăși cade sub controlul Parlamentului European, există uh, sarcini care rămân în continuare la parlamentele naționale. Parlamentele naționale au posibilitatea de a manifesta controlul față de uh, guvernele naționale ce răspund la Consiliu. Pe tre- în trecut a fost situația similară, acum trebuie să fie percepută ca atare. În ceea ce privește țara mea și intervenția soldaților, uh, ei bine, trebuie consultat Parlamentul. Și n-aș dori să fie dizolvată această prerogativă, pentru că, iată, nu putem să avem o intervenție care, din punct de vedere parlamentar, să nu fie controlată. Parlamentul European nu are acest drept, au, au doar, îl au doar, uh, drept, doar parlamente naționale potrivit Constituției. Și atunci, la nivel european, eu cred că ar trebui să existe posibilitatea uh, ca Parlamentul European să aibă prerogative și aici, dar uh, va fi puțin dificil ca noi la, Parlament, uh, la Parlamentul European să decidem asupra unei intervenții ce vizează soldații naționali. Probabil că în 20-30 de ani vom ajunge în situația de a discuta și astfel de aspecte, dar deocamdată nu suntem pregătiți. În ceea ce privește armatele internaționale și intervențiile acestora, controlul este la nivel național. Deci avem o limitare, o delimitare foarte clară. Tot ceea ce are loc la nivel european revine sarcinii Parlamentului European și uh, tot ceea ce nu ține de domeniul comunitar revine domeniului național. Nu mai există nicio lacună ce trebuie acoperită, ce trebuie să fie acoperită de un alt for. Așadar, nu avem nevoie de o nouă adunare parlamentară. Parlamentul European, din punct de vedere juridic, nici nu ar fi în măsură să aibă răspunderea într-un astfel de nou for nestipulat în tratat. Și plec de la premisa că nici parlamentele naționale nu ar fi dispuse să facă acest lucru și nu ar fi în măsură să o facă. Așadar, avem nevoie de o mai bună coordonare și un mai bun flux informațional. Nu putem crea aceste lucruri printr-o adunare care să aibă loc o dată pe an și unde să fie rostite vorbe goale și frumoase. Nu putem să facem acest lucru cu un secretariat care dorește să emită noi rapoarte pe care nu, le va, care, pe care nu le va citi nimeni, pentru că am trecut prin această experiență deja. Nu putem să avem o structură pompoasă care să nu aibă nici o competență decizională. Pentru că, iată, avem deja prerogative decizionale la nivelul Parlamentului European și la nivelul Parlamentelor Naționale. Și din acest motiv, subliniez încă o dată, dacă vrem să ne percepem rolul ca atare în fața în alte reprezentante, în fața Comisiei, Consiliului și dacă parametrele naționale doresc să-și asume rolul ca atare în fața guvernului naționale, atunci este necesar următorul lucru. Avem nevoie de un flux informațional între noi pentru a nu acționa în contracurent. Și nu putem să facem acest lucru doar prin întâlniri regulate cu un alta reprezentantă, ci factorii decizionali uh, de la ministerele de externe și deci de la Comisia FED trebuie să fie cei care au ultimul cuvânt de spus aici. Asta pentru a exista acel flux informațional absolut necesar. Și asta pentru a exista cooperarea la nivelul ministerelor de externe, la nivelul Parlamentului Național și la nivelul Parlamentului European. Pentru asta, cred eu, nu avem nevoie de un nou secretariat, poate să se ocupe Secretariatul Parlamentului European de aceste sarcini. Pentru că dacă am avea situația de a avea câte un secretariat uh, pentru fiecare for, atunci ar fi mult prea dificil. Avem o persoană de contact la fiecare secretariat al Ministerului de Externe și poate să aibă loc un schimb informațional foarte fezabil. După cum a spus președintele Albertini și după cum am făcut-o și eu ca președinte în trecut, acest flux informațional poate să fie dirijat uh, la Bruxelles și poate să fie intensificat, mai bine organizat. Nu trebuie să ținem doar discursuri generale și să vedem ce, la ce concluzie ajungem la final, ci putem să ne axăm pe teme concrete, de exemplu când a venit vorba de Agenția Europeană de Apărare, care este supusă controlului uh, parlamentar al Parlamentului European. Dar să nu uităm că trebuie să ținem cont și de prerogativele naționale ce persistă la acest capitol. Ar fi foarte bine, așadar, să ne informăm reciproc pentru a nu acționa la un nivel total nepotrivit atât la Bruxelles cât și la nivel național. Deci trebuie să ne organizăm mult mai bine. Dar asta nu înseamnă să facem reuniuni cu discursuri pompoase în care odată pe an doamna Ashton să vină și să ne spună, iată, v-am informat, v-am bifat de pe listă, am făcut act de prezență, prin urmare am rezolvat problema. Nu, nu ar trebui să procedăm astfel, ci ar trebui ca în următoarele luni să fim cât se poate de pragmatici. Să nu uităm că Agenția Europeană de Apărare încă nu este uh, în deplină funcțiune. Sperăm ca doamna Ashton să vină la următoarea reuniune pentru a vedea cum anume putem să purtăm discuții uh, Uh, specializate, astfel încât, într-o cooperare strânsă, să ne asumăm răspunderea necesară. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Brock. Are cuvântul acum domnul Ducherm. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-aș permite și eu uh, să îl uh, să prezint scuzele domnului uh, André Flau, uh, președintele Camerei Reprezentanților uh, din Belgia. Mm, și este o onoare pentru mine să iau cuvântul aici, în hemiciclul Parlamentului European la Bruxelles, în cadrul acestei întâlniri pe tema provocărilor pe care le prezintă politica comună și de externă și de securitate după tratatul de la Lisabona. Doresc să mulțumesc în mod deosebit domnului Gabriele Albertine, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe ale Parlamentului European și dumneavoastră, domnule președinte al subcomisiei pentru securitate din Parlamentul European, care ați avut inițiativa organizării acestei întâlniri pe o temă uh, mult discutată atât în parlamentele naționale cât și în Parlamentul European și cu siguranță și din sens civic în legătură cu aceste reforme în curs. Mulțumesc colegului Elmar Brock pentru observațiile sale introductive care prezintă din punctul său de vedere sau din punctul de vedere al Parlamentului European uh, uh, abordarea acestei teme uh, trebuie să se garanteze legitimitatea politicii europene de securitate și apărare uh, prin control parlamentar. E vorba de uh, controlul uzului de forță și este normal să ne gândim bine și în detaliu în legătură cu modul în care se face uz de forță la inițiativa Parlamentului European sau la inițiativa oamenilor politici de la nivel național sau uh, la inițiativa ambilor. Înainte de a vă prezenta principalele uh, linii directoare ale acestei abordări, uh, subliniez importanța acordată de Parlamentul Bencian acestei probleme în cadrul președinției noastre a Consiliului European. Alături de mine, președintele um, apărării din Belgia și președintele Senatului belgian se află și ei la această întâlnire. Prima reuniune, conferința președinților uh, de uh, Comisiilor Afacerilor Externe COFAC va avea loc pe 18 și 19 octombrie 2010. Doamna Catherine Ashton, un alt reprezentant al UE în domeniul afacerilor externe și politicii de securitate, care um, elaborează aceste politici astăzi. Va participa la un schimb de opinii cu președinții comisiilor uh, de afaceri externe din parlamentele naționale pentru a discuta chestiuni actuale legate de politica uh, externă și de securitatea Uniunii. Pe 25-27 octombrie 2010 vom organiza la Palatul Egmont la Bruxelles a 44-a conferință a uh, organelor parlamentare în afaceri europene, COSAC, controlul parlamentar în PESC și, PES, ă, și politica uh, comună de securitate, face parte uh, din uh, programul celor de-al 44-a întâlnire a COSAC și s-a transmis Parlamentelor Naționale un chestionar pe această temă pe baza răspunsurilor la uh, Uh, chestionare, Secretariatul Cozacului va redacta o sinteză care se va regăsi în um, raportul anual al COSAC. Doresc să amintesc că concluzia conferinței președinților parlamentelor uh, Uniunii Europene de la Stockholm uh, din acest an, citez, având în vedere natura deosebită a politicii uh, de securitate comună și uh, rolul parlamentelor naționale, președinții subliniază rolul fundamental al parlamentelor naționale în supravegherea parlamentară pe viitor în domeniul politicii externe și de securitate, precum și în domeniul politicii externe și politicii de securitate comune. Am încheiat citatul. De aceea, președinții uh, Um, parlamentelor din Uniunea Europeană a dat Parlamentului belgian mandatul de a elabora, în cooperare cu Parlamentul European, o propunere pentru exercitarea acestui control, poziție care va fi prezentată la viitoarea conferință a președinților din primăvara 2011 sub președinția Parlamentului Belgian. La ședința de la Madrid pe 31 mai și 1 iunie 2010, COZAC a subliniat în documentul său că, având în vedere caracterul deosebit al acestui domeniu politic, COSAC subliniază rolul fundamental al parlamentelor naționale în cadrul controlului parlamentar asupra politicii externe și de securitate comună, precum și în domeniul politicii de securitate și apărare comună. Am încheiat citatul. Deci, Uh, chestiunea controlului parlamentar în politica de apărare și securitate comună este cu atât mai acută cu cât trebuie să ținem cont de un nou cadru, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care reprezintă o nouă etapă pentru securitate și apărare pe continent. Deci, statele care au semnat tratatul de la Bruxelles modificat din 54 au căzut de acord uh, în martie 2010 să pună capăt acestui tratat și Uniunii uh, Europei Occidentale evocând clauza asistenței reciproce uh, scrisă, care apare în Tratatul de la Lisabona, articolul 42.7, uh, aceste state membre consideră că o nouă fază începută într-o politică de securitate comună și astfel se pune capăt rolului istoric al Uniunii Europei Occidentale. Oricum, sfârșitul Tratatului de la Bruxelles modificat reprezintă și capătul activităților adunării Uniunii Europei Occidentale, organii de parlamentar pentru securitate și apărare în Europa, care nu va mai exista. Își va încheia activitatea cât cel mai târziu la sfârșitul lunii iunie 2011 și trebuie să ne gândim în ce se va transforma. Pentru mulți, dizolvarea adunării parlamentare a Uniunii Europei Occidentale lasă deschisă chestiunea controlului parlamentar în domeniul apărării și securității în Europa, cum trebuie să arate uh, controlul parlamentar în domeniul acestei politici și cum vor putea parlamentele naționale și cele 27 de state membre să dezbată împreună politica europeană de securitate și apărare și să discute cu uh, cei care aplică această politică, care va fi locul Parlamentului European în cooperarea interparlamentară în domeniul uh, politicii externe și de securitate. Um, în briefingul care ne-a fost transmis pentru această întâlnire se subliniază faptul că Comisia Afacerilor Externe din Parlamentul European organizează în fiecare an un schimb de opinii cu reprezentanții Parlamentelor Naționale din Uniunea Europeană privind politica externă și de securitate și politica de apărare pentru a umple ceea ce unii numesc dublu deficit democratic, adică faptul că Parlamentul European nu are decât prea puțină putere de decizie, dar dă dovadă de descernământ important în domeniul politicii de apărare, în timp ce parlamentele naționale au încă uh, prerogative formale mult mai importante, dar nu reușesc să față, facă față complexității procesului de decizie în Uniunea Europeană în domeniul politicii externe și de securitate și politicii de apărare cum uh, poate să crească legitimitatea democratică a deciziilor luate în cadrul acestor politici? Cum putem evita o prea mare fragmentare a controlului parlamentar al acestor politici de apărare și de securitate, care vor avea ca consecință lipsă de vizibilitate, de continuitate și de coerență? Cum putem alia cât mai bine o adevărată eficiență cu un cost minim care să fie acceptabil pentru toată lumea. Sunt întrebări care stau la baza dezbaterilor noastre și la baza uh, unei analize interesante a unui specialist belgian în uh, domeniu, domnul André Dumoulin. Deci, trebuie să găsim răspunsuri la toate aceste întrebări majore în următoarele luni. Domnul președinte Donjon a făcut referire la uh, faptul că tratatul de la Lisabona trebuie să fie baza acestor uh, reflex- acestei reflexii, pentru că articolul 36 din tratat oferă Parlamentului European dreptul general de a fi consultat de înaltul reprezentant în politica de securitate în legătură cu principalele aspecte din uh, PESC și PESA și să fie informat despre aceste politici reprezentantul va ține cont de punctul de vedere al Parlamentului European și Parlamentul European poate să pună întrebări și să formuleze uh, recomandări Consiliului și înaltului reprezentant și odată pe an are loc o dezbatere în legătură cu progresele făcute în aplicarea politicii externe și de securitate comună, inclusiv politica de securitate și apărare. În acest sens, după cum spunea și domnul Broc, articolul 9 din protocol privind rolul Parlamentelor Naționale în Uniunea Europeană stipulează, deschid ghilimelele, că Parlamentul European și Parlamentele Naționale de, vor defini împreună organizarea și promovarea unei cooperări interparlamentare eficiente și regulate în cadrul Uniunii, conform articolului 10 din același protocol, citesc. Conferința organelor parlamentare specializate în afacerile Uniunii pot organiza de asemenea conferințe interparlamentare pe anumite teme, mai ales pentru a dezbate chestiuni legate de PESC și PESA. Domnule președinte, dragi colegi, nevoia de a continua să supunem politica de securitate și de apărare controlului interparlamentar a parlamentarilor din cele 27 de state membre este un imperativ recunoscut de parlamentele naționale. Ar fi regretabil că punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona, din, în care mai multe articole au uh, obiectivul de a spori asocierea parlamentelor naționale la obiectivele Uniunii Europene, să însemne un pas înapoi în legătură cu modul în care acestea sunt informate și participă la politica de securitate și apărare. precum și pentru a comunica în legătură cu aceste uh, politici uh, în relația cu opinia publică. E vorba și de menținerea de trupe în străinătate și aceste parlamente uh, aprobă bugetele pentru apărare. și prerogativele de control ale Parlamentului European în aceste domenii uh, trebuie să crească. Deci, în momentul de față, există mai multe opțiuni pentru controlul parlamentar în domeniul PESC și PESA. Uh, Uh, multe parlamente naționale s-au exprimat deja în legătură cu aceste opțiuni uh, prin uh, comisiile lor pentru afaceri europene sau comisiilor pentru afaceri externe sau chiar în plenară. Există diferențe între aceste poziții în ceea ce privește numărul participanților la delegații, suportul logistic, finanțarea, durata și um, cât de uh, des trebuie să se întâlnească aceste delegații. Bineînțeles, nu voi exprima aici punctul de vedere al fiecărui Parlament Național, dar cred că pentru a deschide dezbaterea ar trebui să prezint în mare aceste opțiuni. O primă opțiune ar fi rezultanta um, raportului uh, UEO uh, și rezoluția acestea din 15 septembrie, pe baza protocolului 1 din Tratatul de la Lisabona, uh, exista o adunare formată din reprezentanții celor 27 parlamentele naționale și în Parlamentul European. Delegațiile naționale ar fi proporționale mărimii țărilor și compuse din membrii uh, comisiilor pentru afaceri europene, afaceri externe și apărare. Delegațiile ar uh, fi formate din 2 până la 8 membri. O cooperare ar exista cu Parlamentul European pentru a-i reflecta rolul în domeniul PESC și PESA și membrii acestei adunări ar avea un statut de determinat de comun acord. Ar exista un raport anual al Consiliului și adunarea ar discuta și ar răspunde la acest raport. Ar avea două comisii, una pentru afaceri externe și alta pentru apărare, pentru a acoperi toate aspectele de la politica generală până la operațiunile și uh, cumpărarea de echipament ar avea un secretariat, o parte din secretariat ar fi permanentă, cealaltă prin rotație, finanțat de parlamentele naționale, s-ar reuni de două ori pe an la Bruxelles și, și ar avea două întâlniri semestriale în capitalele țărilor care ar avea președinția Uniunii, ar uh, primi sprijinul logistic al unei instituții europene pentru punerea la dispoziție a birourilor și uh, a serviciilor de interpretare și traducere costurile infrastructurii ar fi finanțate de Consiliul European prin intermediul Direcției uh, de Relații Parlamentare. Aceasta ar fi prima opțiune. A doua opțiune ar fi ca controlul PESC și PESA să fie încredințat COSAC, care ar putea exercita controlul în uh, cadrul reuniunilor sale uh, obișnuite, ar putea convoca prin modificarea regulamentului și reuniuni extraordinare, e o a doua opțiune. Uh, cred că și alții ar fi de părere cu mine că e o opțiune minimalistă. O a treia opțiune ar fi să încredințăm controlul parlamentar PESC și PESA forumului de cooperare care există deja, respectiv conferința președinților afacerilor externe, COFAC, și conferința președinților uh, de apărare din parlamentele naționale, CODAC. Acestor foruri ar reveni misiunea de a decide forma pe care ar trebui să o ia controlul parlamentar al PESC și PESA. Controlul parlamentar ar putea avea loc ori în cadrul COFAC, ori în cadrul unui uh, CODAC extins, care să conțină delegații formate din șase parlamentari pe stat membru și șase deputați europeni, Uh, uh, secretariatul și organizarea ar trebui să țină de parlamentele naționale prin, renație, prin rotație pe baza unei reuniuni pe semestru. Acest exemplu pe care tocmai l-am uh, citat a provenit din propunerea de rezoluție din Senatul francez. Și alte parlamente și-au dat acordul pentru această nouă structură care ar combina președinții COFAC și CODAC Iată, e o propunere care vine din uh, Comisia de Afaceri Externe din Regatul Unit. O altă propunere, o altă propunere care ar fi o a treia opțiune aceasta, ar fi o formură italiană, o conferință pentru politica uh, Uh, pentru uh, securitate și uh, um, de apărare europeană care să asocieze parlamentari naționali și parlamentari europeni, iar în Italia Senatul și adunarea generală au adoptat această poziție în ședința plenară. În propunerea franceză ar exista șase parlamentari per stat membru și șase deputați europeni. Aceste reuniuni au urmat să aibă loc la Bruxelles uh, de două ori pe an și secretariatul al uh, fi uh, asigurat de funcționari de la Troica. Iată deci, domnule președinte, că parlamentele naționale au participat la această reflexie și că deci propunerile sunt numeroase și sigur că cel mai important ar fi să încercăm să le, să le luăm la cunoștință și să le discutăm în dezbaterea de astăzi. Însă, bineînțeles că pentru fiecare opțiune sunt posibile și alte variante, anumite propuneri um, pun accentul mai mult pe rolul Parlamentului European Uh, ar dori ca Comisia de Apărare să aibă mai mult loc din Parlamentul European, care ar deveni o comisie uh, aparte și nu doar o subcomisie. E vorba de propuneri care variază de la un Parlament la altul. După cum puteți constata, uh, forța pe care controlul parlamentar sau PESC, PESA variază în funcție de opțiuni, au loc foarte multe dezbateri și anumite propuneri încă nu au fost formalizate. Deci, în cadrul mandatului încredințat de către conferința președinților uh, din parlamentele Uniunii Europene. Parlamentul Federal din Belgia continuă activitatea sa în acest domeniu și, domnule președinte, sunt convins că această reuniune uh, va îmbogăți uh, acest proces de reflexie cu privire la propunerile noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai avem mai puțin de or, o oră pentru această dezbatere. 20 de persoane au cerut cuvântul și deci vă rog, dacă se poate, să nu vorbiți mai mult de 3 minute. Așa procedăm noi la Parlamentul European. Îi dau cuvântul lui Robert Del Picar, care este vicepreședintele Comisiei uh, de Afaceri Externe din Senatul francez. Mulțumesc, domnule președinte. La început aș dori să mă adresez în germană colegului nostru Elmar Brok. Doresc să-i mulțumesc pentru intervenția sa. Acum, într-adevăr, știm care sunt intențiile la nivel interinstituțional. Dar să știți că nu suntem într totul de acord cu dumneavoastră. Aș dori să-i mulțumesc și eu, domnului Decan, pentru propunerile pe care le-a făcut, pentru că și aș dori să mulțumesc și Parlamentului Belgian pentru eforturile depuse în acest sens. N-are rost să reamintesc tuturor faptul că adunarea Uniunii Europei Occidentale este singura instanță instituționalizată care permite parlamentarilor naționali din statele membre să se reunească în mod sistematic și organizat pentru a dezbate în comun uh, chestiuni legate de apărare europeană. Cu toții suntem de acord că cele zece state participante la tratatul privind Uniunea Europei Occidentale uh, în uh, iunie anul viitor se vor uni, așa cum a reamintit colegul Deco. Însă, nu putem uh, avansa într-un astfel de domeniu atât de delicat, care vizează suveranitatea națională, fără a avea o legitimitate democratică totală. Un control exercitat doar de către Parlamentul European nu are cum să fie suficient din punctul nostru de vedere. Aș dori să vă reamintesc că deciziile în domeniul apărării țin în mare parte de guvernele statelor vizate și că Parlamentul European nu poate să controleze guvernele naționale. Mai mult, parlamentele sau parlamentarii naționali, drag prieteni, ați spus, vizea, votează bugetul de apărare și, dacă e nevoie, dau acordul în ce privește uh, angajarea forțelor pentru un conflict. La Senatul francez, cu unanimitate de voturi, am considerat că uh, dispariția adunării Uniunii uh, Europei Occidentale nu poate cum să nu fie înlocuită de către o instanță în care să se uh, întrunească parlamentarii specializați din cele 27 de state membre. Ne-am putea baza pe modelul COSAC, uh, o instanță care este recunoscută prin tratat și am putea avea, deci, să ne bazăm pe o anumită continuitate. Un alt merit, cel de a include o reprezentare a Parlamentului European, care astfel, deci s-ar asocia astfel parlamentari europeni și parlamentari naționali. Protocolul cu privire la parlamentele naționale, anexat la tratatul de la Lisabona, precizează faptul că COSAC-ul este, și citez, deci că COSAC-ul poate organiza conferințe interparlamentare pe anumite teme, mai ales pentru a dezbate chestiuni de politică externă și de securitate comune, inclusiv politica de securitate și de apărare comună. Uh, am încheiat citatul. Deci, ar fi posibil pe această bază să ne gândim la reuniuni de tip COSAC, care să fie alcătuite în mare parte din reprezentanți, eh, din parlamentari ai comisiilor de apărare. Obiectivul ar fi ca într-un fel sau într-altul să avem o formulă de monitorizare interparlamentară a problemelor de apărare. Și astfel, dragi colegi, am avea o soluție pentru a asigura pe termen lung o legătură între parlamente și Europa apărării. Astfel, convingerea noastră e că situația actuală nu permite parlamentelor naționale să joace pe deplin rolul. Și deci că ar trebui să încercăm să, evolu- să facem ca această situație să evolueze. Și credem că formula cea bună ar fi formula care, în care se vor asocia și se vor conjuga diversele forme de monitorizare și diversele tipuri de legitimitate care coexistă în prezent. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Are acum cuvântul Albert uh, Voltaire, președintele adunării uh, Europei Occidentale. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați menționat că nu reprezint doar uh, Marea Britanie, ci sunt și președintele adunării europene pentru securitate și apărare. Uh, știu că rezoluția, în rezoluția din comisia noastră ați spus că am apreciat greșit prerogativele pentru că ați spus că nu am fost echipați politic și nici din punct de vedere juridic pentru a uh, superviza din punct de vedere politic PESC. Ei bine, Există cel puțin 12 foști membri ai acestei adunări uh, astăzi aici, inclusiv doi foști președinți. Prin urmare, dacă eu uh, nu ies de aici în viață, cel puțin o să mă poată căra ei în spate. Așadar, domnule președinte, după cum uh, s-a subliniat, au existat o serie de inițiative care se, durul, se derulează la momentul de față. Parlamentele naționale sunt, în opinia mea, ghidate de opinia reiterată uh, astăzi că Într-adevăr, la nivel național, parlamentele și guvernele sunt cele care detașează trupele armate, ele plătesc aceste intervenții, acolo se decide echip, cine va echipa uh, intervențiile. Deci, avem de-a face cu politică interguvernamentală reîntărită prin Tratatul de la Lisabona. Cei care au analizat această situație și adunarea mea are o comisie care se va reuni mâine din nou la Bruxelles și va analiza ideile ce ne parvin de la parlamentele naționale, ei bine, vom vedea că avem de-a face cu dorințe de a crea un, o adunare. Asta uh, din partea celor care nu cred că ar trebui să renunțăm să lăsăm totul la nivelul Parlamentului European. În rezoluția menționată la începutul intervenției mele, articolul 90 spune că Parlamentul European reprezintă singura instituție supranațională cu prerogative legitime de a exercita supervizare democratică față de sistemul european de apărare și de securitate. Cred că reprezentanții Parlamentului Naționale sunt nu sunt de acord cu această clauză și cu siguranță vor dori să găsească un model alternativ. După cum s-a sugerat deja, de antevorbitorul meu din Franța, există ideea de a crea o, un for de tip COSAC cu uh, statut uh, cu, de membru conferit uh, membrilor Parlamentului Național și Parlamentului European, care să se întrunească de două ori pe an. În opinia mea, aceasta este o soluție pasivă. O soluție în care Uh, membrii Parlamentului Național se vor reuni doar pentru a li se spune lucruri, pentru a li se comunica lucruri, nu este neapărat o întrunire la care s-ar exercita o evaluare parlamentară, o supervizare parlamentară. Prefer modelul conferinței permanente cu, cu um, participare proporționată a membrilor, care să se întrunească de ori pe într-o ședință plenară ca atare, care să aibă sesiuni ca atare, să aibă un secretariat mic, dar și mai important, care să fie un for proactiv și să exercite, într-adevăr, supervizare parlamentară. Să nu uităm un lucru. Noi, ca parlamentari naționali, suntem în situația de a recunoaște că, da, politica de securitate și apărare este interguvernamentală, aici, la Bruxelles, a generat tot felul de structuri interinstituționale care cer supervizare parlamentară la un nivel uh, optim și, la anume, și anume la nivelul uh, național, avem uh, Consiliul, Comis, Consiliul Militar, avem uh, Agenția Europeană de Apărare și așa mai departe. Și îi rog pe colegii mei în acest context să nu uite de rolul esențial jucat de UEO în ultimii 55 de ani. Și sper ca aceste realizări să fie purtate mai departe de un for propice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Gheorenț, în numele Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte! Tocmai l-am uh, auzit pe președintele adunării parlamentare a UEO, adunare care se ocupă de chestiuni de securitate aș dori să-i spun că trebuie să aducem omajul adunării sale pentru tot ce a făcut de la începutul existenței sale. Cineva spunea înainte că uh, rapoartele nu interesează pe nimeni, nu e adevărat. Uh, invit aceste persoane să citească aceste rapoarte și care sunt mult mai de calitate decât uh, Uh, sunt foarte de calitate. Mă refer, bineînțeles, la rapoartele adunării parlamentare prezidate de către uh, Rob Walter. În ceea ce privește controlul parlamentar, trebuie să fim foarte pragmatici. Haideți să fim pragmatici. În ceea ce privește bugetul, parlamentele naționale au ultimul de cuvânt. În ceea ce privește condițiile și rezervele, statele membre, respectiv parlamentele naționale, care pot să fie consultate. Decretul de angajament Uh, tot parlamentele naționale se ocupă de el, echiparea militară, programarea militară pe termen uh, scurt, mediu și uh, lung, tot parlamentele naționale o fac. Chestiunea nucleară, statele, două state membre uh, au uh, astfel de capacități. Nu știu dacă cele două parlamente din aceste state membre au ceva de spus pe această temă. În orice caz știu că celelalte 25 de state membre nu au nimic de spus în acest sens. Deci, iată, totuși, o serie de lacune democratice. Deci, haideți să facem o, listă fără complezență a acestor lacune democratice. Și vă propun să însărcinăm un membru al Parlamentului European uh, și un reprezentant al statelor membre pentru a ne asigura că aceste lacune sunt la fel văzute din ambele părți și pentru a încerca să degajăm câteva piste de reflexie sub forma unor propuneri pe care să le putem discuta cu ocazia unei reuniuni ulterioare pentru a ne asigura că vorbim cu toții de același lucru. O a doua observație. Toate formulele pe care domnul Ducarm le-a citat și îl felicit pentru calitatea intervenției sale, de altfel, lasă să planeze totuși anumite îndoieli grave. COSAC, haideți să nu ne facem iluzii. E vorba de 27 de monologuri separate la care se adaugă un al 28-lea. Uh, cei 27 de reprezentanți ai parlamentelor naționale sunt uh, uh, așezați așa ca sardinele într-o conservă și ascultă aceste monologuri. Nu, e nevoie de o instanță în care să aibă loc un adevărat dialog Conferința președinților comisiilor parlamentare. De obicei, e o reprezentare a majorităților parlamentare din 27 de state membre. Nu știu dacă e suficient de democratic. Eu tind să cred că nu. Ar trebui să introducem și acolo o diversitate în alcătuirea acestor adunări și Uh, încerc uh, să nu vorbesc prea mult, știu că nu trebuie să depășesc cele trei minute. Iată concluzia mea, propunerea mea, să uh, dăm dovadă de spirit pragmatic pentru a avea cu toții o aceeași lectură. Trebuie să ne asigurăm că vorbim cu toții de același lucru. Mulțumesc! Doamna Melgart din Parlamentul danez. Tak, formand, tak for ordet. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru inițiativa de a organiza această reuniune astăzi. Avem oportunitatea excelentă de a ne angaja într-un schimb de opinii cu colegii noștri privind o viitoare cooperare și privind structura și forma unei astfel de cooperări. Asta când discutăm despre PESC și PESA în Uniunea Europeană. În Parlamentul danez, la ora actuală, discutăm acest subiect foarte intens și Parlamentul danez analizează posibilitatea extinderii cooperării când vine vorba de politica de securitate și de apărare uh, în relație cu protocolul 1 al Tratatului de Lisabona. Cu toții suntem convinși de faptul că controlul parlamentar este foarte important la nivelul parlamentelor naționale. Punctul de plecare este următorul. Parlamentul danez sprijină liniile esențiale propuse de Camera Lorzilor în documentul privitor uh, la organizarea de întâlniri uh, regulate ale președinților Comisiilor pentru Afaceri Externe. Mm, se vorbește despre modificarea, despre locuirea acestor conferințe cu un for care se, se întrunească dată la șase luni și să analizeze situația politicii de securitate și de apărare. Uh, vor, va fi vorba despre șase reprezentanți per Parlament și preștinția um, va fi și ea definită. Declarația în, uh, altfel este deschisă. Parlamentul danez va acorda aprobarea acestui proiect Asta dacă președintele Comisiei de Afaceri Externe va fi pe picior de egalitate cu cu comisiile de afaceri externe. Așadar, mizăm pe reprezentarea propice la aceste reuniuni. Și mai mult decât atât, Parlamentul danez ar vrea să vadă asumarea răspunderii politice pentru planificarea și organizarea unei reuniuni, răspundere care să revină troicei europene, trioului parlamentar, mai bine zis, ar trebui să fie acordată asistență, așadar, din partea secretariatului COSAC și a reprezentanților Parlamentului Național la Bruxelles. Parlamentul danez subliniază în mod special faptul că trebuie să utilizăm capacitățile existente în contextul COSAC când vine vorba de organizarea unor uh, conferințe interparlamentare și suntem împotriva creării unui secretariat special pentru a asista noua conferință interparlamentară. În acest context, ca președinte al, a Comisiei uh, de Afaceri Externe a Parlamentului danez, sunt direct interesată să soluționăm această problemă. În Danemarca considerăm că este foarte importantă cooperarea uh, și este important ca pentru cooperare și prin prisma tratatului de la Lisabona să fim priviți uh, în uh, contextul de ansamblu al situației. José Luis Arnaud, președintele Comisiei de Apărare din Parlamentul din Portugalia. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mă adresez președintelui subcomisiei și să îi mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce a spus și colegul Elmar Brock și, de asemenea, înțeleg și ceea ce ne-a raportat reprezentantul belgian. Cred că trebuie clarificate două aspecte importante în primul rând. Odată, când vine vorba despre securitate și apărare, avem noi competențe în baza tratatului de la Lisabona. De aceea, în acest context, este necesar ca la acest nivel să fie creat un mecanism pentru verificarea și controlul situației. Controlul uh, trebuie să aibă două componente. Odată, uh, componenta la nivelul politicii europene și cred că aici competențele sunt foarte clar prestabilite, pentru că tratatul de Lisabona stipulează clar, dar avem și o a doua dimensiune, o a doua componentă. Și aici este vorba despre competențele specifice la nivelul Parlamentului Naționale în domeniul securității și apărării. Competențele specifice, așadar, sunt cele importante, în special în ceea ce privește chestiunea bugetară, în ceea ce privește forțele armate, în ceea ce privește detașarea de forțe armate și în ceea ce privește mod, modul în care forțele armate își exercită funcția. Așadar, avem o nouă realitate și trebuie privită astfel încât să existe o interconectare a diferitelor nivele. Avem așadar noi prerogative, noi competențe. Sigur, la nivel politic totul trebuie să fie legitimizat. Nu mai avem, uh, trata, nu mai avem uh, tratatul Uniunii Europei Occidentale. O avem acum pe înalta reprezentantă, avem func, uh, funcțiile și prerogativele Consiliului și subliniez faptul că până acum rolul UEO a fost destul de um, ignorat Secretariatul General al Consiliului și înalta reprezentantă, de fapt, nici nu s-au prezentat când a fost vorba să intervină la UEO și la urma urmei discutăm despre o instituție care a funcționat destul de bine, o care și-a îndeplinit activitatea și a avut o sarcină extrem de importantă. De aceea este foarte important să tragem învățămintele din trecut nici nu aș dori să mă refer acum la ce model ar trebui să adoptăm. Am auzit analiza belgeană, analiza colegului francez. Nu aș dori să ofer mai multe detalii, ci aș dori doar să subliniez faptul că noi, în Parlamentul portughez, suntem pentru o soluție optimă care ar trebui să fie găsită astfel. Odată, este important ca la nivel național să ținem seama de competențe și prerogative Asta în special în ceea ce privește politica comună de securitate și apărare, dar totodată este important să asigurăm claritatea cooperării permanente. Parlamentele naționale nu trebuie să fie excluse de la acest capitol. Și la fel, foarte important este ultimul aspect pe care vreau să-l menționez în intervenția mea. Avem 27 de state membre în Uniunea Europeană. Și de aceea este foarte important să definim care este rolul comisiilor pentru afaceri externe. În unele state, aceste comisii exercită o funcție de control foarte importantă când vine vorba despre domeniul de apărare. Parlamentele cele două, celor 27 de state membre și cele 27 de comisii responsabile pentru securitate și apărare au competențe diferite la nivelul statelor membre individuale avem competențe diferite față de ceea ce se tratează la nivel european. Este așadar important să aprofundăm intervenția la fiecare nivel. Avem uh, adunarea interparlamentară, am putea avea adunarea parlamentară permanentă despre care s-a vorbit, am putea avea și un for de tip COFAC. Oricum, soluția trebuie găsită și în găsirea soluției trebuie să luăm în calcul toate elementele care au fost tratate deja la UEO. Avem nevoie de un secretariat care să ne sprijine în acest sens și, în orice caz, trebuie să ne asigurăm de faptul că experiența dobândită până acum nu este uitată. Trebuie să ne asigurăm de faptul că în continuare cooperarea între Parlamentul Național și Parlamentul European să fie una bună, astfel încât împreună să creăm o politică europeană de securitate și apărare. Mulțumesc! Dragi colegi, vă reamintesc că timpul trece. Dacă dorim ca toată lumea să poată lua cuvântul înainte de pauza de prânz, ar trebui să nu depășim, să depășiți cele trei minute o să dau din ciocănel dacă depășiți, pentru a vă încuraja să fiți cât mai disciplinați. Doamna Gomez, din, de la Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că este important faptul că avem această discuție acum. Este deosebit de important să rezolvăm problema controlului pe care îl are atât Parlamentul European uh, cât și Parlamentele naționale conform tratatului de la Lisabona. Sunt de acord cu compatriotul meu care tocmai a luat cuvântul și anume că putem învăța multe din modul în care a funcționat Uniunea Europei Occidentale. Bineînțeles, acum cadrul instituțional este diferit, dar uh, Uniunea Europei Occidentale poate să ne învețe multe. Nu fac parte din ce, dintre cei care cred că sub Comisia pentru Securitate și Apărare trebuie să devină o comisie cu drepturi de pline. Poate pe viitor va fi nevoie să se întâmple asta, dar nu văd niciun motiv pentru a face acest lucru acum. Cred că este logic ca subcomisia pentru securitate și apărare să rămână subcomisie strâns legată de Comisia pentru Afaceri Externe. PESC riscul face parte dintr-o politică externă generală a Uniunii Europene. Este important că cele două lucruri să rămână legate, să nu fie prea separate. Cred de asemenea că vom avea nevoie de un anumit grad de flexibilitate în modul în care facem legăturile dintre toate aceste aspecte. Trebuie să ne permitem să fim uh, făcuți ostatici, să fim victimele unor uh, uh, sisteme rigide și reguli fără flexibilitate care să nu, ne, să nu mai permită interacțiunea reală. Colegul meu Görens din Parlamentul European a vorbit despre COSAC și posibilitatea de a discuta cu 27 plus 1 persoane de contact. Bineînțeles, nu dorim așa ceva și trebuie să privim lucrurile atât din perspectivă națională cât și din perspectivă europeană pentru a asigura un schimb de informații real, o circulație a, relații, a, a informațiilor în ambele sens, sensuri. Propunerea colegei noastre din Danemarca, doamna Melgor, mi se pare interesantă și anume ideea că trebuie să existe legături, schimburi de informații, dar acest lucru nu trebuie neapărat uh, să se facă printr-un uh, secretariat specific. În această perioadă de criză, dificilă pentru publicul general, este dificil pentru publicul general să înțeleagă de ce cheltuim bani cu încă un secretariat. Putem folosi serviciile secretariatului Parlamentului European pentru a garanta cooperarea și comunicarea cu parlamentele naționale. Există, bineînțeles, legături care se fac în mod natural între deputații din Parlamentul European și uh, Um, colegilor din uh, comisiile pentru apărare din parlamentele naționale. Mulțumesc. Are cuvântul acum președintele Comisiei uh, pentru apărare și afaceri externe din Parlamentul Greciei. mulțumesc, domnule președinte. Să nu uităm, domnule președinte, faptul că pentru deciziile legate de politica de securitate și apărare comună și pentru cele din Comisia pentru Securitate și Apărare e nevoie de unanimitate. Deci, rolul parlamentelor naționale este determinant. Ne bucurăm de asta pentru că Parlamentul European are mai multe competențe în chestiuni legate de apărare, dar rolul parlamentelor naționale rămâne și suntem de acord cu colegul uh, din Franța și alți colegi care s-au uh, exprimat în acest sens însă nu sunt de acord cu anumite părți din intervenția domnului Brock. Domnul Brock, dacă bine am înțeles, propune să ne întâlnim aici, dar doar că doar președinții comisiilor din Parlamentele Naționale cu comisia dumneavoastră care să ia deciziile. Dar nu este o modalitate foarte respectuoasă de a colabora cu parlamentele naționale. De ce doar președinții comisiilor pot să ia parte la aceste tratative? De asemenea, domnul Brock a spus că studiile, rapoartele nu sunt utile, că secretariatele uh, sunt redundante și așa mai departe. Dar dacă Parlamentul European nu ar avea structură de secretariat, n-ar avea raportori, rapoarte, ce incidență ar avea uh, Parlamentul European în acest caz. Apărarea a suferit uh, o injustiție și ar fi bine ca să existe o continuitate în uh, munca din acest domeniu. S-a făcut foarte multe în acest uh, domeniu, dar nu ați invitat președinția Uniunii Europei Occidentale la această uh, la, să participe la aceste eforturi. Contribuția sa ar fi putut fi determinantă și pentru a nu încheia pe o notă negativă, pentru a nu fi pesimist, uh, propunerea mea ar fi următoarea. Să creăm o structură un organism format prin reprezentarea tuturor actorilor uh, implicați, pentru că nu e vorba de sume foarte mari. După cum a spus colega din Parlamentul European, e nevoie de sume mici pentru a crea un astfel de secretariat, dar trebuie să avem raportori care să poată să dea o imagine serioasă pentru munca noastră în domeniul uh, politicii de securitate și apărare. Bugetul scăzut ar fi votat de parlamentele naționale. Trebuie să facă acest lucru pentru că altfel nu putem transmite mesajele la care ținem. Colegii au spus că Cozacul uh, poate să pregătească acest proces și nu, eu nu am nicio obiecție la această posibilitate. Eu am fost uh, membru al COSAC și am reușit să facem una alta în acest for, dar sincer să fiu, atunci am reușit să creăm un mic secretariat și așa mai departe. Deci am obținut anumite lucruri, dar ca să fiu foarte sincer, COSAC-ul uh, nu va avea succes pentru că deputații de acolo nu au uh, intenția ca acest for să funcționeze cu adevărat. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Dragi colegi, nu mai avem timp toate parlamentele naționale doresc, toți reprezentanții parlamentelor naționale doresc să ia cuvântul. Vă rog, respectați limita de timp de 3 minute. Domnul Forslund are cuvântul din partea Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Suediei. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să respect limita de 3 minute. Mai întâi aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru ospitalitate. Și în al doilea rând, aș dori să reamintesc faptul că în aliniatele în legătură cu politica comună um, și de apărare comună, în uh, aliniatele 6 și 7 din, uh, de la conferința președinților parlamentelor de la Stockholm se spune, citez, având în vedere natura deosebită a acestei politici, PESA, și rolul parlamentelor naționale în buna funcționare a Uniunii Europene, președinții subliniază rolul fundamental al parlamentelor naționale în uh, controlul parlamentar asupra politicii comune și de securitate, um, inclusiv PESA. În al doilea rând, președinții cer viitoare președinții europene să continue discuția pe această bază pentru a se ajunge la un acord la următoarea întâlnire al, conferi- al conferinței președinților parlamentelor din Uniunea Europeană. Am încheiat citatul se reiterează faptul că uh, președinții subliniază rolul fundamental al parlamentelor naționale în controlul parlamentar pe viitor. Ne bucurăm de faptul că președinția va promova această discuție pe această bază conform uh, deciziei reprezentanților din Estonia, Lituania și Regatul Unit considerăm că trebuie să fie un program pentru cooperarea interparlamentară conduse de parlamentele naționale, folosind structura actuală ca bază. Acestea fiind spuse, recunoaștem interesul reprezentat de Parlamentul European în legătură cu controlul parlamentar asupra PESA și ne dăm seama că Parlamentul European are acces la informații importante pentru exersarea acestui control. Ne dăm seama de asemenea că Parlamentul European este reprezentat și în COFAC și, în, în COSAC și la conferința președinților uh, de comisii și contribuțiile Parlamentului European în acest cadru uh, sunt foarte utile. Mulțumesc! Vă rog, felicitări, mulțumesc că ați respectat uh, cele trei minute. Domnul Tanoc, în numele Parlamentului European. Mulțumesc. Nu e nicio îndoială că raportul BRO cu privire la Serviciul pentru Acțiune Externă, din punctul uh, de vedere al Parlamentului, a fost un succes. Într-un moment de criză internațională, liderii europeni au fost distrași de la probleme post-Lisabona, precum aceasta. Și în acest Parlament, uh, în vidul de putere de pe atunci, a reușit să dobândească competențe de consultare, chiar mai mult decât uh, tratat. Audieri pentru uh, uh șefii uh, pentru comisiile de de afaceri externe și nu știu dacă parlamentele naționale s-au bucurat de aceste succese. Însă grupul meu, ECR, pornește de la premisa că guvernele naționale și parlamentele naționale sunt foarte importante pentru dezvoltarea unei politici de apărare a Uniunii Europene și doar că națio- uh, parlamentarii naționali ar trebui să poată să sancționeze pe cei care uh, refuză să se uh, angajeze în numele țărilor și nu al Uniunii Europene. De aceea eu nu sunt pentru o armată uh, la nivel european. Ă, aș dori să îi mulțumesc colegului Bob Walter pentru ă, rolul său de președinte al UEO și după dizolvarea acestei adunări ar trebui să găsim o altă formulă pentru a asigura ă, controlul democratic. Niciun parlament național nu poate să excludă deputații europeni, așa cum și-ar dori alții, pentru că bugetul și administrarea misiunilor europene provine de la bugetul european și nu din bugetele statelor membre și misiunea EULEX din Kosovo este o uh, misiune civilă uh, foarte importantă a Uniunii Europene. Ar trebui să continuăm să încurajăm uh, cooperarea între parlamentele naționale și Parlamentul European și nu rivalitatea. Eu aș dori să avem, uh, uh, deci să nu avem în tratat o recunoaștere. Nu aș dori nici ca să se facă o distinție clară între politica de apărare și politica externă comune. Eu aș dori să existe trei deputați naționali și un deputat european și să încercăm să uh, ne asigurăm că avem aceeași participare precum cea din astăzi din uh, sală. Vom avea copreședinți? Nu știu, ar trebui să avem și participare în funcție de dimensiunea parlamentelor naționale, o chestiune de dezbătut. Ar trebui să ne gândim și la bugetul pentru aceste reuniuni. Poate ar fi bine să avem reuniuni la uh, clădirea Consiliului și nu la Parlament și să încercăm să nu uh, preluăm ideea uh, din Marea Britanie cu COFAC, Kodak, cu șase deputați, pentru că ar însemna că niciun deputat conservator din Marea Britanie nu ar putea participa. Și având în vedere că Marea Britanie face parte majoră din uh, misiunile PESA-PESC, ar fi mare păcat. O delegație mai mică din uh, Camera Comunelor uh, a venit la noi, am avut o dezbatere foarte interesantă, foarte uh, onestă și această delegație împărtășește punctul meu de vedere. Și m-a mirat faptul că un eurosceptic britanic spunea că avem nevoie de deputați europeni în aceste formule pentru că doar ei înțeleg complexitatea instituțiilor europene. domnul Dodecker, vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe din Senatul Belgian. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi, mulțumesc subcomisiei uh, DEVE pentru organizarea reuniunii de astăzi, care mi se pare foarte importantă. Aș dori să spun că împrejurările în care ne uh, întrunim astăzi, evident, sunt uh, legate de evoluția Uniunii Europene, de adoptarea tratatului de la Lisabona, care chiar el a dus la anularea tratatului de la Bruxelles modificat. Ar fi mare păcat ca ceea ce noi credem că ar trebui să Uh, fie respectiv un progres în construcția europeană, respectiv tratatul de la Lisabona, ar fi regretabil ca tratatul de la Lisabona să ducă la o lacună uh, democratică într-un uh, domeniu atât de important precum securitatea și apărarea. Și mă tem că s-ar putea să apară un astfel de fenomen dacă continuăm să întreținem un fel de rivalitate instituțională între parlamentarii europeni pe de o parte și parlamentarii naționali de cealaltă parte. Dacă l-am ascultat cu atenție pe domnul Brock, operațiunile civile sunt mai numeroase decât operațiunile militare. Acest lucru nu schimbă deloc importanța și caracterul tragic al operațiunilor militare și nu schimbă cu nimic răspunderea uh, care trebuie asumată în parlamentele naționale pentru a trimite soldați uh, uh, în teatrele de război. Deci, haideți, vă rog, să încercăm să fim utili. Adunarea UEO, care va dispărea, a adus uh, servicii foarte importante tuturor parlamentarilor naționali interesați uh, de acest domeniu timp de 60 de ani și astfel s-a dobândit această viziune europeană a problemelor de securitate și astfel s-a ieșit din acest blocaj, din uh, acest calapod național când dorești să construiești o politică europeană de securitate și de apărare, această viziune națională nu e o viziune utilă. Eu mă refer la tratat. Eu prefer să apelăm la tratat. La articolul 9 se spune în tratat că Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să definească împreună cooperarea, prim aspect. Articolul 10 mai stipulează că împreună pot crea conferințe și organe specializate pe domeniile uh, unde e necesar. Deci vă solicit și uh, cer și parlamentarilor naționali, dar și parlamentarilor europeni să aplicăm tratatul și să decidem că vom coopera împreună între noi, deci parlamentarii europeni și parlamentarii naționali, într-o conferință interparlamentară permanentă. Care ar fi utilitatea unei astfel conferințe? Anual, am avea un raport al Consiliului pe aceste teme. Am putea avea și un dialog cu Consiliul astfel. Și sunt convins, sunt ferm convins că dacă am înființat o astfel de adunare comună, Parlamente Naționale, Parlament uh, European, deputații europeni vor avea de câștigat enorm pe planul informației. Pentru că Uh, în, uh, se vor apărea în această adunare șefii de, ta, de stat majori, uh, toate personalitățile care nu vin la Comisia de Apărare a Parlamentului European. Deci haideți să ne unim forțele, să încurajăm înființarea acestei adunări permanente. Mijloacele nu vor fi enorme, avem sediul acesta, îl putem folosi. Secretariate sunt și la Parlamentul European și la Parlamentele Naționale, trebuie să le punem să lucreze împreună. Ar trebui să avem o comisie comisie politică și una militară și astfel toți parlamentarii naționali, când decid trimiterea de uh, trupe uh, și când uh, se votează bugetul militar, să înțeleagă care este interesul superior al Europei. Mulțumesc, domnul Salo Leinen din Finlanda, Comisia de Afaceri Externe din Parlamentul din Finlanda. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Brock și vorbitorului belgean pentru introducerile făcute. Într-adevăr, acum există, persistă nevoia acută de a continua dialogul politic la nivel interparlamentar. Politica Europeană de Securitate și Apărare este extrem de importantă și cred că este importantă și pentru celelalte națiuni NATO. În Finlanda avem un control parlamentar stipulat în baza Constituției pentru domeniul de securitate și apărare și cred că ar trebui să întărim uh, supervizarea la nivel național, unde este cea mai eficientă și mai uh, consolidată. În al doilea rând, uh, Parlamentele naționale trebuie să continue dialogul la nivel național în ceea ce privește PESC și PESA. Acest efort trebuie să aducă o plus valoare efortului uh, întreprins la nivel național. Parlamentele naționale ar trebui să ocupe locul fruntaș în acest dialog și contribuția Parlamentului European va fi și ea importantă. Este esențial să prevedem o structură flexibilă care să permită colegilor noștri din state nemembre uh, UE uh, să participe la acest uh, dialog. Așa s-a întâmplat la UEO și ar trebui să ținem seama în continuare de acest aspect. De asemenea, trebuie să fim prudenți când vine vorba de consolidarea securității europene și apărării europene fără a dubla eforturile UE și NATO. Cea mai eficientă care, din punctul de vedere a costurilor, ar fi să luăm în calcul următoarele lucruri cum anume președinții um, comisiilor de afaceri externe ar putea fi implicați la acest capitol cât mai eficient. Și mai am o întrebare. De dragul transparenței și a clarității, unde este acum răspunderea pentru dezvoltarea ulterioară a ideilor noastre și cum vor fi luate deciziile în noul for? Poziția finlandeză este că cooperarea interparlamentară trebuie să aducă o plus valoare, participarea nu ar trebui să fie determinată de dimensiunea unui stat și atenția trebuie îndreptată către rezultate concrete, trebuie dezbătută Trebuie promovată dezbaterea deschise, participarea statelor non-europene, să costurile să fie eficiente, abordarea să fie pragmatică, să evităm uh, noi proceduri administrative și să ne mișcăm cât se poate de repede. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are cuvântul Andrew Duff. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește controlul parlamentar, ar trebui, în opinia mea, să vedem la cine este puterea nu este la președinția rotativă, ci este la președinția permanentă a Consiliului European și la Consiliul Ministrilor de Afaceri Externe. O soluție de gen COSAC se bazează pe principiul că președinția rotativă încă mai joacă un rol. Dar nu mai este cazul. O soluție de tip COSAC nu ar face decât să reprezinte cât se poate de prost Parlamentul European. Și cred că dacă subminăm rolul Parlamentului European, atunci eșuăm în uh, respectarea logicii tratatului de la Lisabona. Tratatul vine în completarea a ceea ce se întâmplă la nivel decizional guvernamental în ceea ce privește PESC și PESA. Se oferă o abordare comunitară. Cathy Ashton și Comisia pot să propună politici și Consiliul poate să decidă prin majoritate calificată. Cred că ar trebui să înțelegem despre ce este vorba. Unii colegi nu au, nu și-au dat seama care este problema, de fapt. Deci există trei funcții parlamentare distincte. Avem uh, funcția parlamentelor naționale, o funcție istorică, prestigioasă, pe care o respectăm cu toții. Avem și o nouă putere, uh, o nouă noi prerogative conferite Parlamentului European, prerogative care trebuie să fie transpuse în practic cât se poate de eficient. Și în al treilea rând, avem uh, o funcție comună de colaborare pentru a găsi împreună similitudinile dintre state. Asta când vine vorba despre domeniul securității europene. Sarcina noastră, așadar, sarcina noastră la nivelul colaborării interparlamentare este aceea de a defini interesele comune și apoi să ținem seama de, uh, de deciziile operaționale și de modul în care acestea sunt finanțate și puse în practică prin PESC și PESA. Deci, cred că este o agendă cât se poate de clară și cred că nu este, cred că nu ne depășește deloc. o abordare a funcției interparlamentare, așadar cât se poate de coerentă. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Frunzuliță, membru al Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Român. Mulțumesc mult, domnule președinte. Ladies and gentlemen, this interparliamentary... Doamnelor și domnilor, acest schimb interparlamentar uh, în legătură cu PESC și PESA este foarte important uh, pentru Um, a umple acest dublu deficit democratic, având în vedere că Parlamentul European are prea puțină putere de decizie, dar uh, este foarte la curent cu toate aspectele politicii comune și de securitate comună, iar parlamentele naționale au uh, prerogative formale mai importante, dar se chinuie să, fac, să facă față sistemului complicat european în domeniul PESC și PESA. Doar împreună, Parlamentul European și Parlamentele Naționale pot să joace un rol important în a oferi legitimitate democratică în politica comună și de securitate. Doamnelor și domnilor, o chestiune sensibilă este dizolvarea adunării uh, Europei Occidentale care funcționa în domeniul securității și apărării trecerea de la acest uh, organism la Parlamentele uh, Naționale și Parlamentul European ar putea permite o consolidare a capacităților de supraveghere pentru că Parlamentul European și cele naționale au posibilitatea de a influența atât bugetele cât și politicile Uniunii Europene și ale statelor membre. Pe de altă parte, Uniunea Europei Occidentale nu avea aceste prerogative, dar își avea rolul important strategic. De aceea cred că ar trebui să ne gândim la un nou, speciali- la un nou mecanism, cum este COSAC-ul, de tip COSAC, pentru a aborda aceste chestiuni legate de securitate și apărare. După cum s-a propus aici, ar putea exista un organism de tip COSAC pentru a înlocui uh, organismul precedent. Tratatul de la Lisabona, doamnelor și domnilor, prevede o mai bună supraveghere, dar Consiliul, Parlamentul European și Parlamentele Naționale sunt cele care trebuie să îmbunătățească, îmbunătățească și să dezvolte instrumentele necesare pentru ca această prevedere să nu rămână pe hârtie. Deci putem să ameliorăm mult lucrurile. Conform tratatelor, după cum știți, statele membre au putere de decizie de plină în domeniul uh, PESC, de aceea parlamentele naționale sunt într-o poziție mai bună decât orice altă organizație de la nivel european pentru a influența deciziile din propriile noastre țări. Adevărul este că pe baza tratatului de la Lisabona putem uh, să facem ca mecanismele existente să treacă la etapa următoare. Colaborarea interparlamentară nu trebuie să fie doar un mecanism pentru a facilita schimbul de opinii și bune practici, ci și un instrument pentru control democratic eficient uh, asupra politicilor uh, europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum un reprezentant al Camerei Lorzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a spune că mă bucur că s-a organizat această întâlnire ca contribuție importantă la discuțiile uh, care urmează conferinței președinților de la Stockholm din mai și uh, ședințele uh, COSAC de luna viitoare și o întâlnire organizată de domnul Brock în decembrie și înainte de viitoarea întâlnirea președinților de la Bruxelles din mai anul viitor. Președintele Camerei Comunelor s-a întâlnit cu mine recent și am observat că există mult consens uh, cu documentul propus de Camera Lorzilor și m-am bucurat că s-a exprimat sprijin pentru aceasta și astăzi. Este foarte important să ne bazăm pe articolul 10 din protocolul 1 din Tratatul de la Lisabona, care spune că COSAC-ul poate să organizeze conferințe interparlamentare pe teme specifice uh, mai ales pentru a dezbate chestiuni legate de PESC și PESA. Articolul 9 nu este mai important decât articolul 10.1. Trebuie să nu uităm acest lucru. De aceea trebuie să avem o discuție eficientă cu colegii din Parlamentul Național. De asemenea, cred că trebuie să construim pe baza uh, Um, organismelor de tip COSAC, nu să le repetăm, ci să creăm o structură în care să fie reprezentați de parlamentele uh, naționale și uh, cu reprezentanții grupurilor politice, dar și cu reprezentanții comisiilor pentru afaceri europene din parlamente. Parlamentul European, bineînțeles, trebuie implicat. Am înțeles ceea ce a spus colegul Tanăc în legătură cu Uh, anumite grupuri care, politice care riscă să creeze probleme. Nu văd de ce trebuie să creeze o structură greoaie. Parlamentele sau statele membre nu își pot permite astfel de cheltuieli în momentul de față și nu cred că cei care, uh, ceea ce au spus cei care doresc uh, un secretariat permanent important, nu cred că aceasta este calea de urmat. Cred că valoarea unei astfel de operațiuni nu va fi estimată direct, nu se vor face multe rapoarte, vor, rezultatele vor fi indirecte. Se va asigura că cei care fac controlul în parlamentele naționale vor fi mai bine informați și deci își vor putea face treaba mai bine. De aceea putem face acest lucru și cu uh, o structură lejeră, ușurică. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Gualtieri. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Fără niciun dubiu, și această discuție confirmă faptul că ne confruntăm cu o situație nouă, inedită, care ne impune să tragem linia, să ținem cont și de elemente originale, dar și să ne înțelegem unii pe alții. Nu există niciun dubiu că parlamentele naționale au un rol esențial de jucat în domeniul uh, unei politici decisă de Consiliul European, de Consiliu, și este evident că Parlamentul European trebuie să țină cont de acest lucru și să înțeleagă că parlamentele naționale nu sunt depășite de noua arhitectură europeană, sunt uh, o sursă enormă de legitimitate democratică și cei care cred în uh, instituția parlamentară, în democrația parlamentară, trebuie să consolideze acest element care este crucial pentru viitorul construcției europene. În același timp, parlamentele naționale trebuie să înțeleagă faptul că PESC și PESA nu sunt, așa cum s-a spus, politici naționale, sunt politici ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană dispune de, dispune de instituții, Consiliul, Consiliul European, uh, Comisia și Parlamentul European. Parlamentul European este instituția parlamentară a Uniunii Europene în care cetățenii europeni sunt direct reprezentați și în mod corect, Tratatul de la Lisabona valorizează rolul parlamentelor naționale, oferindu-le și anumite noi competențe în procesul legislativ european. În calitatea lor de parlamente naționale și în același timp, cred că cu cât controlul parlamentar dincolo de modul în care guvernele europene lucrează la Consiliu este un element crucial pentru a da legitimitate procesului democratic european. Dar acest lucru este diferit de posibilitatea de a ne închipui că e nevoie de o nouă mega-instituție parlamentară europeană. Nu asta prevede tratatul de la Lisabona și, după cum au amintit mulți colegi, trebuie să repetăm faptul că Parlamentul European are funcții foarte importante și pentru o politică în care procesul de decizie are reguli uh, particulare, cum este domeniul PESC și PESA. Articolul 36, alegerea celui care Mm, conduce PESC și PESA și, și prezidează um, Consiliul pentru Afaceri Externe. Pe de altă parte, se prevede um, prerogativele Parlamentului în domeniul uh, bugetului. Deci, confruntați cu aceste noi realități, uh, avem două căi posibile. Sau putem să nu ne înțelegem între noi și să continuăm fiecare în direcția sa, sau putem să găsim condițiile necesare pentru o cooperare interparlamentară, care trebuie însă să fie o cooperare între instituții care își au propriile sedii uh, instituționale, adică Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Deci nu e nevoie nici de un nou secretariat, nici de uh, prerogative de control în uh, domeniul PESC. Deci, obiectivul este favorizarea dialogului între diversele parlamente și în legătură cu această posibilitate de a găsi un punct comun, această exigență este cea pe care trebuie să o discutăm în continuare. Mulțumesc, are cuvântul domnul Sukarski din uh, Parlamentul Bulgariei. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această ocazie pe care ne-o acordat să participăm la acest dialog. Sunt conștient de faptul că uh, suntem deja în pauza de prânz și, bineînțeles, că capacitatea de concentrare e cam limitată, deci o să încerc să nu vorbesc mai mult de 3 minute. Politica de apărare este politica cea mai puțin comună din uh, toate politicile europene. Și uh, sper să reușesc să vă explic cum văd eu lucrurile. Statele membre trebuie să își păstreze suveranitatea în acest domeniu. E clar că Uniunea Europeană nu are o armată, nu are forțe armate. pentru crearea unei astfel de uh, forțe ar fi nevoie de control uh, uh parlamentar de către parlamentele naționale. Și uh, având în vedere că vorbim de acest subiect, de controlul parlamentar de către parlamentele naționale, aș dori să mă refer la acest lucru. Mecanismul de control nu a fost armonizat și nu poate fi unic. De aceea e nevoie de un sistem de control uh, parlamentar care să țină cont de diversitatea politică și de varietatea politică prezentă în statele Uniunii Europene. Și uh, doar dacă ținem cont de uh, diversitatea din parlamentele naționale, putem să ne atingem acest obiectiv. Mă bucur de faptul că înfiinarea Serviciului European de uh, Acțiune Externă necesită ceva timp. Putem folosi acest răstimp pentru a veni cu propuneri pentru politica uh, externă și de apărare comună. Când uh, își vor ocupa posturile, diplomații vor putea avea astfel o viziune mai clară în legătură cu felul în care ar trebui să alate această politică. În orice caz, ea nu are cum să uh, fie realizată fără control parlamentar. Și aș dori să lansez un apel parlamentarilor naționali pentru a intensifica uh, dialogul în parlamentele naționale și pentru a găsi în cadrul Uniunii Europene un mecanism Uh, neutru, uh, acceptabil de control parlamentar și pentru ca parlamentele naționale să-și exprime uh, angajamentul în acest sens. Mulțumesc, domnul Omiru, președintele Comisiei de Apărare din Cipru. Mulțumesc, domnule președinte. O să răspund la uh, apelul dumneavoastră de a vorbi pe scurt. Uh, am câteva observații succinte pe care aș dori să le fac. Tratatul de la Lisabona prevede noi oportunități de uh, dezvoltare atât a politicii uh, comune de apărare și a politicii externe comune. Aș dori să subliniez că dacă Uniunea Europeană îi dorește cu adevărat să aibă un rol de prim plan pe scena internațională, atunci trebuie neapărat să dezvolte și să adâncească aceste două politici, PESC și PESA. O condiție sine qua non în acest sens este controlul parlamentar al PESC și PESA. Un aspect la fel e extrem de important pentru că uh, PESA face parte din PESC. Nu putem avea uh, un astfel de control fără participarea parlamentelor naționale. E nevoie de politici care să abordeze aceste chestiuni la nivel interstatal. Parlamentul European este și el indispensabil în acest sens. Însă, bineînțeles că nu trebuie să uh, uităm rolul pe care parlamentele naționale trebuie să îl joace în controlul acțiunilor din statele membre. Parlamentul European dorește să uh, controleze mai ales aspectele bugetare. Sigur că e un aspect foarte important, având în vedere natura politicilor pe care le-am menționat, dar și în lumina cooperării între Parlamentul Euromea, eu, uh, în uh, Parlamentul European, deci parlamentarii europeni și omologilor din uh, comisiile naționale de apărare și comisiile externe. Deci avem nevoie de o relație interstatală și interparlamentară. Am ascultat cu mare atenție ce au spus antevorbitorii mei în dezbaterea anterioară în legătură cu faptul că trebuie să găsim o soluție la problema Ciprului având în vedere problemele pe care le punem pentru cooperarea între UE și NATO. Colegul meu din Cipru a vorbit corect despre poziția Republicii Cipriote pe uh, această temă. Aș dori să mai adaug doar că nu e suficient să avem o abordare teoretică și nu uh, e suficient să avem uh, doleanțe, să ne dorim ca problema cipriotă să fie uh, soluționată. E vorba de răspundere și partea cipriotă, dar și Uniunea Europeană ar trebui să, aspect, să examineze aspectele legate de comerțul internațional. Dacă ajungem la o concluzie, cred că vom face astfel un pas foarte important în soluționarea problemei. Președintele, suntem în mare uh, întârziere. Problema nu e doar prânzul, ci că interpreții și-au dat acordul să mai lucreze câteva minute, însă vă rog să-i respectăm. Și vă invit să aveți uh, intervenții succinte. Domnul Zingheris, președintele Comisiei de Afaceri Externe din Lituania. Uh, da, mulțumesc. Și eu la final aș dori să intervin. Doresc să mă adresez prietenului nostru, domnului Brock, și să-i mulțumesc. Vă mulțumim pentru faptul că v-ați implicat, pentru că, iată, noi eh, trebuie să vedem ce anume va apăra Uniunea Europeană. Nu este pur și simplu o uniune a unui continent. Uniunea noastră are o istorie. Continentul nostru are o istorie. A trecut prin două războaie mondiale. Avem declarația franceză, avem Republica. Deci tot acest sistem presupune că acum această structură parlamentară trebuie să fie pentru noi un patronat al valorilor. Uh, noi uh, avem cele trei comisii din partea, din partea lituaniană și venim cu trei propuneri. Cea mai simplă este următoarea. COFAC ar trebui să fie cuplat cu apărarea. Cred că este foarte simplu de realizat acest lucru și numele pe care îl va purta acest uh, nou for va fi COVDAC. Sună oricum mult mai bine decât COFAC. Se va reuni de două ori pe an, uh, o dată la șase luni și nu ne costă nimic. Aceasta este propunerea noastră din partea Lituaniei și consider că este o propunere rațională care, iată, poate să vină în beneficiul cooperării interparlamentare. Este foarte important pentru noi ca la această adunare să vină reprezentanții de la NATO, secretarul general, precum și ceilalți colegi de la NATO, pentru că ar trebui să stăm cu toții la masa negocierilor, să discutăm. Numai așa vom putea stabili mult mai bine bugetul nostru militar și vom putea eficientiza. Și numai așa vom uh, putea trata această chestiune la noi acasă mult mai bine. Trebuie așadar să avem flux informațional și în urma acestuia să facem ceea ce trebuie. Poate că deciziile noastre nu vor fi populare acasă, dar trebuie să ne apărăm bugetul militar. Mulțumesc. Domnul Galer pentru că nu v-am dat cuvântul în cursul dezbaterii în numele PP-ului și Elmar Brock pentru concluzii. Mulțumesc. Mi-am dat seama după intervenția colegilor din Parlamentele Naționale că ei se tem că experiențele acumulate la UEO vor fi pierdute. Dar, dragi colegi, cred că nu este în interesul nimănui să se întâmple asta. După cum a spus la începutul discuției colegul Brock, ar trebui să ne întâlnim uh, regulat uh, pentru a discuta pe teme concrete, deci nu să ne întâlnim doar la aniversări, astfel încât să ajungem uh, la situația în care, când vine vorba de o intervenție externă, noi, Parlamentul European, să putem să ne dăm acordul pentru partea civilă în ceea ce privește bugetul și așa mai departe, pentru ca la parlamentele naționale să se decide ceea ce, în ceea ce privește intervențiile militare. Propunerea mea ar fi ca împreună uh, să clarificăm ce este fesabil și ce nu uh, la adresa executivului nostru. Părerea mea este că discutăm despre cele două legitimități, la nivel uh, comunitar, la nivel național. Și ar fi bine să introducem și un al treilea nivel, pentru că altfel nu putem să interconectăm cele două legitimități. Parlamentul britanic niciodată nu va avea și nu a avut o rezoluție adoptată în unanimitate la UEO și niciodată nu a acceptat o rezoluție cu, ca fiind ca având forță oblig, obligatorie. Sigur, s-a decis la Parlamentul Britanic, chiar dacă acolo în Parlament erau colegi de la UEO. Așadar, discutăm despre legitimitatea la nivel național aici. De aceea, în acest context, Sper uh, ca, prin prisma celor propuse de colegul Brok, să ajungem la reuniuni regulate în cadrul cărora să tratăm teme concrete. Secretariatul despre care s-a vorbit atât și care a fost solicitat, ei bine, eu cred că la Parlamentul European avem toate posibilității și, și dumneavoastră ca parlamentari naționale aveți la nivel național oficii uh, Um, la Bruxelles și cu siguranță funcționarii activi acolo pot să ni se alăture nouă uh, și pot să se alăture structurii administrative astfel încât să pregătească totul în așa fel încât ceea ce se întâmplă să fie în interesul ambelor părți vizate. Mulțumesc! Mulțumesc, Elmar, pentru concluzii. Poți să intervii. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru propunerile emise. Pentru mine, iată, s-au clarificat anumite aspecte. La final, sunt de acord cu ceea ce a spus colegul Galler. Fiecare trebuie să-și exercite drepturile acolo unde Constituția îi oferă această posibilitate. Nu putem să avem o instituție care nu a fost prevăzută nicăieri, niciunde. Dacă avem, dacă am fi vrut un parlament pentru pesc, atunci cu siguranță l-am fi stipulat în tratat. Dar nu s-a dorit acest lucru, s-a dorit cooperare. Se stipulează cooperare și asta nu înseamnă control, ci înseamnă schimb de opinii. Asta este vehiculat în protocol. Cred că este important să specificăm acest lucru. S-a auzit, uh, am auzit vorbindu-se despre predarea ștafetei în ceea ce privește UEO, dar nu este nicio, n-a fost niciodată vorba despre așa ceva. Cred că Parlamentul European își va apăra drepturile așa cum își apără fiecare Parlament național drepturile și cum o va face fiecare Parlament național în baza oricărei Constituții și cum o face noi în baza Tratatului de la Lisabona. Deci trebuie clarificat acest lucru. Ar trebui, probabil, să uh, ne referim la următorul aspect. Eu nu văd în tratatul de la Lisabona nicio lacună democratică. Dacă ar exista, trebuie desigur să o tratăm, dar ea nu există. Ar fi bine să fie, trimis să fie trimis un document în baza căruia să verificăm unde anume sunt plasate competențele și unde ar putea să apară pe viitor o, o astfel de lacună democratică, pentru că poate mă înșel acum. Uh, și cred că ar trebui să dezbatem în continuare. Dacă într-adevăr este să apară o lacună democratică, atunci trebuie să vedem cum anume o putem închide. Până acum nimeni nu ne-a spus concret unde ar fi această lacună și mie mi se pare că nici nu s-a conștientizat modul în care uh, sunt distribuite prerogativele după tratatul de la Lisabona. Așadar, cred că va trebui să discutăm în termeni concreți unii cu ceilalți pentru a vedea care sunt consecințe intrării în vigoare a, tra a tratatului. Uh, Discutând acum despre COSAC. E bine, la COSAC sunt uh, consiliile, uh, comisiile europene, nu comisiile pentru afaceri externe sau pentru apărare. Mai mult decât atât, prerogativele avute, în, dacă ținem seama de prerogativele avute în anumite domenii, nu știu dacă Parlamentul European pe de o parte și Parlamentele Naționale pe de altă parte pot fi reprezentate astfel, în această formulă. Deci mie nu-mi este foarte clar cum anume putem aduce aceste idei uh, pe aceeași undă cu tratatul de la Lisabona. Dacă sunt luate decizii, Parlamentul care se simte lezat în competențele sale poate să apeleze la dreptul de veto sau uh, uh